So, welcome everybody. Bun venit tuturor la ședința de astăzi a Comisiei PANA, pe care am să o prezidez. Mă numesc Fabio De Mazi, sunt vicepreședinte al Comisiei de Anchetă PANA. Îl înlocuiesc pe președintele nostru, Bernd Lange. Titlul ședinței noastre de astăzi este Spălarea banilor uh, și evaziunea fiscală, impactul asupra economiei și finanțelor statelor membre ale UE. Recent am primit o seamă de studii pe care nu le-am parcurs integral, dar pot deja să vă spun că bănuiesc că impactul asupra statelor membre nu e nici de cum unul pozitiv. Pe ordinea de zi, mai întâi avem adoptarea ordinii de zi. Ați primit-o pe 18 aprilie, stimați colegi deputați. Dacă aveți comentarii, e bine nu, atunci putem trece la punctul 2, comunicarea ale președinției. Doresc să salut uh, eurodeputații și publicul general, pentru că ședința noastră este transmisă și prin web streaming. Uh, ședința noastră de astăzi se referă la studii academice comandate de comisia noastră. E un lucru foarte bun pentru că unii din colegii noștri au avut o sesiune de votare foarte lungă astăzi. Nu știu care e părerea dumneavoastră, dar uh, nivelul meu intelectual scade puternic uh, în timpul votării, așa încât acum vom avea ocazia să ne stimulăm uh, din nou intelectul. Anumite lucrări au fost deja prezentate în comisia noastră și acele texte figurează pe site-ul comisiei noastre. Aceste studii sunt o parte esențială a muncii noastre de anchetă. În ședința de astăzi vor fi prezentate trei studii Uh, și secretariatul îmi confirmă. Acestea sunt divizate în două grupuri de discuție sau paneluri. Mai întâi vom uh, discuta despre impactul pe care evaziunea fiscală și spălarea de bani are asupra economiei și finanțelor unui eșantion de state membre. În al doilea grup de discuție uh, se referă la rolul pe care îl joacă administrațiile statelor membre în combaterea evaziunii fiscale și a spălării de bani. Înainte de a vă explica felul în care vom proceda astăzi și să vă prezint uh, invitații noștri de astăzi, uh, o să vă arătăm un scurt film introductiv al studiilor care au fost comandate de comisia noastră de anchetă. Deci echipa noastră tehnică poate să lanseze acest video. Secret. Money laundering and tax evasion is happening in the EU. But who are the key players and what are their tricks?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 very well. Uh, we can see the... Prea bine. Putem constata progresele făcute de comisia noastră. Dacă vă amintiți, la început am avut probleme tehnice. De data aceasta, iată, tot a mers ca pe roată cu uh, prezentarea acestui videoclip. Ne confruntăm cu multă insecuritate a datelor uh, impactul pe care îl poate avea evaziunea și evitarea fiscală uh, la nivelul impozitelor care se pierd, care nu sunt colectate. Și în al doilea grup de discuție, în al doilea panel, vom discuta și consecințele juridice, consecințele legale și implicarea statelor membre și mi-aș permite aici un comentariu. Am trimis un chestionar tuturor statelor membre tocmai despre pașii măsurile luate studiile din al doilea panel um, se vor referi la acestea și nu am primit încă răspunsuri din partea Maltei și Ungariei. E regretabil, tocmai pentru că Malta e în acest moment la președinția Consiliului, deci aș încuraja guvernul Maltei să ne răspundă. În asemenea, încă nu am primit răspunsuri din partea Danemarcei, Danemarcei și Spaniei, dar uh, ambele state ne-au indicat că acest răspuns va veni curând. Acum, fiecare intervenție um, fiecare grup de discuție uh, va avea un timp de 25 de minute, cei trei, primii trei invitați vor avea deci fiecare 7 minute, apoi vor în urma întrebări și răspunsuri în sloturi de 5 minute uh, și în funcție de timpul care ne rămâne, uh, eventual uh, eurodeputații mai pot uh, adăuga o întrebare de continuare. Vă rog să activați microfoanele pentru că în mod automat și camerele de luat vederi se vor îndrepta către oratorul care deschide microfonul. Trecem la primul studiu, impactul sistemelor scoase la ideale de Panama Papers asupra economiei și finanțelor unui eșantion de state membre. Și avem alături de noi pe Mike Peak, la stânga mea, de la Blomeyer și Sands, Jack Mulan de la Centrul uh, pentru uh, Servicii Strategice și de Evaluare precum și John Jack Gay, analist politic uh, la uh, Parlamentul European. Deci, cum spuneam, uh, primul studiu se referă la impactul sistemelor scoase la iveală de Panama Papers. Um, e vorba de punctul de vedere bugetar și economic se referă la impactul asupra Europei și măsurile pe care le poate lua, uh, care pot fi luate la nivel internațional, consolidând uh, legislația existentă pentru a combate mai bine paradisurile fiscale. Studiul a fost pus la dispoziția deputaților pe 18 aprilie și este disponibil pe site-ul nostru. Mă uit către cercetători. Vă dau cuvântul. Vă rog. Uh, Întâi de toate, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat astăzi aici să vă prezentăm acest studiu al impactului sistemelor scoase legale de Panama Papers asupra economiei și finanțelor unui eșantion de state membre. Uh, vom împărți această prezentare între uh, cei trei. Colegul meu, David, va continua și Mike va trage concluziile. Poate că ar trebui să încep oferind vă o imagine de ansamblu a obiectivelor acestui studiu al nostru. Întâi de toate, am vrut să vedem, practic, despre ce bani e vorba, bani care nu se îndreaptă către bugetele statelor membre, așa cum ar trebui, din cauza sistemelor relevate de Panama Papers. Apoi, ne-am uitat la efectele economice ale aceștor bani care lipsesc uh, de la bugetele de stat pentru a i cheltui pentru proiecte care ar putea să creeze locuri de muncă, bună oară sau, în orice caz, bunăstare. Și, în fine, în al treilea rând, vorbim de impactul acestor sisteme revelate de Panama Papers asupra criminalității financiare și funcționarea în general a sistemelor financiare. De la bun început, aș vrea să spun că în cercetarea noastră, în măsura posibilului, ne concentrăm pe acele sisteme care au fost utilizate de către indivizi pentru a evita fiscalitatea și mai degrabă decât companii. Există Uh, o linie de demarcație destul de flu între indivizi și companii. Companiile însă, cum știm, dispun de alte tipuri de mecanisme pentru evitare fiscală. Însă Panama Papers uh, au arătat că e vorba de indivizi care uh, fac evaziune fiscală. Uh, vedeți pe slide și un al treilea aspect, un al treilea scop, anume acela de a vedea care sunt măsurile existente, dar propunerea unor uh, alte măsuri care să aducă mecanisme suplimentare pentru a combate uh, aceste efecte negative. În ce privește metodologia, în esență, am avut două abordări, încercând să estimăm care sunt efectele bugetare și economice ale acestor sisteme. Pe de-o parte, am avut o abordare empirică. Uh, mai bine spus, uh, am avut interviuri cu autorități naționale din 8 state membre, Cipru, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Spania, Franța, Polonia și Marea Britanie. Am avut discuții extinse cu autorități naționale. Am primit contribuții uh, scrise din partea multor, uh, multor guverne, din partea experților, jurnaliști au fost implicați, încercând să dezvăluim aceste sisteme de fraudă fiscală. Cea de-a doua abordare a fost aceea de a încerca să producem niște estimări ale efectelor economice și bugetare, utilizând metoda econometrică. Uh, un expert, membru al echipei noastre, s-a ocupat de acest lucru și a utilizat data, uh, baza de date Orbis, încercând să urmărească indivizi legați de companii care au produs fraude fiscale, comparând uh, pierderile create de aceștia cu companii care nu au uh, făcut evaziune fiscală. Uh, și vom detalia probabil uh, acest mecanism în discuția noastră. Apoi toate datele au fost uh, condensate în acest raport al nostru și cele două metode de a produce estimări, credem noi, au adus rezultate uh, pertinente. În această etapă pot să vă mai spun că raportul e divizat în 5 secțiuni N-am să intru în multe detalii, dispuneți de textul nostru. Primele secțiuni se referă la contextul în care se derulează uh, aceste sisteme. Discutăm conceptele de paradis fiscal, uh, centru offshore, jurisdicții necooperante. Apoi încercăm să măsurăm uh, proporțiile în care se derulează astfel de activități. Secțiunea 4 prezintă rezultatele cercetării noastre încercând să vedem care sunt efectele bugetare, economice, dar și altele ale uh, sistemelor revelate de Panama Papers. În fine, secția 5 uh, reia care sunt măsurile de cooperare existente în Uniunea Europeană și la nivel internațional, dar formulăm și recomandări uh, pentru măsuri suplimentare, bazându-ne pe studiul nostru. Acum, David vă va explica următoarele slide-uri. asupra felului în care am încercat să evaluăm câți bani sunt pierduți de la bugetele statelor membre. David, ai cuvântul. Bună ziua! Pentru a determina impactul bugetar, a trebuit să identificăm mm, care este diferența fiscală între statele membre care suferă de aceste sisteme și, cum spuneam, Uh, am analizat uh, cazurile indivizilor și nu ale companiilor, așa cum au fost revelate ele de um, Panama Papers. Diferența uh, fiscală este, așa cum vedeți pe slide, divizată în evitare fiscală, respectiv evaziune fiscală, în funcție de gradul de respectare a um, responsabilității. Nu am inclus evaziunea sau evitarea fiscală ale multinaționalelor sau a corporațiilor mari. Datele disponibile, prin urmare, la nivel național, din programul nostru, au fost destul de variabile. La fel și rezultatul nostru final. Totuși, sistemele revelate de Panama Papers arată că s-au redus enorm uh, fondurile disponibile statelor membre. Evaluarea microeconomică a arătat uh, o uh, erodare a bazei fiscale de 8 miliarde. Asta înseamnă o pierdere de aproximativ 19 miliarde de euro doar în statele eșantion pentru studiul nostru costul tuturor sistemelor, atât uh, revelate de Panama Papers cât și altele, arată o medie uh, de 173 uh, de miliarde uh, de pierderi la nivelul UE. În ce privește contextul, vorbim de 20-25% din economia din economie, așa cum se arată în studiul 2011, adică aproape 3 trilioane de euro. O astfel de cifră acoperă atât evaziunea indivizilor cât și a multinaționalelor. Impactul acestor scheme asupra bugetelor statelor membre este, deci, considerabil. Colegul nostru Mike Peak ne va vorbi acum despre efectele macroeconomice. Mulțumesc, David. Așa cum am auzit, impactul bugetar reduce cheltuielile care altminteri ar putea fi făcute în servicii publice, educație, sănătate și așa mai departe. Dar există și alte uh, sectoare suferă, susținerea mediului de afaceri, uh, infrastructurile de transport, care ar fi putut crea locuri de muncă. Tot ce ține de dezvoltare, deci. Determinarea impactului asupra ocupării e dificilă uh, bazându-ne pe estimările pierderilor la buget în statele membre, o estimare conservatoare a fi de 1,5 locuri de muncă directe pierdere, adică acestea ar fi putut fi create dacă autoritățile naționale ar fi dispus de banii care uh, s-au pierdut. Sigur, nu în mod necesar, s-ar fi tradus în crearea locurilor de muncă, dar ținând seama că statele membre uh, cheltuiesc pe an peste 200 de miliarde, uh, impactul pierderii uh, la buget este unul uriaș. Acești bani ar, putea, ar fi putut fi eventual utilizați în măsuri care să-i ajute pe șomeri, mai ales uh, de când cu criza financiară. Uh, banii cheltuiți pe politici de ocupare au, s-au redus apoi. Uh, în ce fel paradisurile fiscale subminează productivitatea, atât în sectorul public cât și în cel privat. Există companii și indivizi care iau bani dintr-o economie fără a aduce în niciun fel creștere economică. Această discuție se poartă în jurul ideii că uh, piața poate permite, uh, se autoregulează și poate permite o competiție justă. Însă, datele pe care noi le-am colectat arată că această concurență este distorsionată tocmai de paradisurile fiscale, în special uh, utilizarea secretă a banilor distorsionează piața acolo unde toți consumatorii și producătorii ar trebui să dispună de informații clare pentru a putea participa pe această piață cercetarea arată că investițiile depind da, dacă compania utilizează sau nu uh, un paradis fiscal. Se creează un risc asimetric atunci când intervine utilizarea unui paradis fiscal și atunci uh, un profit mai mare ar fi necesar sau investiția poate scădea. Și investiția în productivitate scade oricum, ceea ce înseamnă și mai puțină ocupare. Odată ce informațiile despre acest impact devin publice, am văzut că cercetătorii au putut, cercetătorii au putut uh, calcula că e vorba de 135 uh, de uh, miliarde de dolari au putut fi identificați potrivit surselor din Panama Papers. De asemenea, cercetarea arată că valoarea pierdută uh, a provenit tocmai de acolo de unde au existat secrete și înainte. Adică uh, investitorii nu au mai adus bani în economie, afectând productivitatea, șomajul, ocuparea, cum spuneam. Dacă continuăm în analiza impactul uh, asupra criminalității financiare, vedem că sistemele tip Panama Papers pentru activități ilegale nu includ doar evaziunea fiscală, ci și um, corupție, mită, terorism, trafic de ființe umane, migrație ilegală și cibercriminalitate. Ce a revelat Panama Papers a dus la investigații, anchete în mai multe țări din întreaga lume, precum și în Uniunea Europeană. Studiul nostru arată care este legătura între zonele offshore, uh, care este rolul zonelor offshore în criminalitatea organizată. De exemplu, vedem că anumite companii utilizează vehicule offshore pentru a finanța mita și astfel să obțină contracte publice de mari proporții. Tranzacțiile, costurile tranzacției decid dacă uh, și pe cine mituiesc iar posibilitatea de a fi uh, anchetați e mult mai mică atunci când utilizează vehicule offshore. Impactul Panama Papers ar avea acum un, afe, un efect asupra uh, implementării unor măsuri mai riguroase pentru a evita utilizarea uh, centrelor offshore. Cifrele de la Europol din 2010 arătau că 1722 de cazuri uh, au fost anchetate în UE. Într-o altă audiere aici s-a arătat că 36 de mii dintre acestea corespundeau cu diverse forme de criminalitate. Și era vorba de entități raportate deja de statele membre care fuseseră implicate în tranzacții implicând spălare de bani. Comparativ uh, cu cifrele inițiale, arată un impact asupra stării de fapt uh, limitat. Pentru că, până la urmă, majoritatea cazurilor rămâne detectate. Ce privește alte crime financiare, Uh, s-au găsit 516 nume provenind din Europa de Est, um, grupuri de criminalitate organizată, din 36.000 de grupuri criminale din Uniunea Europeană. 388 de astfel de nume au fost identificate cu fraude cu TVA. Și pierderile anuale uh, legate de uh, TVA se cifrează undeva la 100 de miliarde de Eh, euro. 116 uh, eh, cazuri au fost legate de Europol eh, de terorismul islamist. În termen general, găsim că aceste cifre trebuie să interpretate cu precauție, deoarece aceste cazuri identificate și de Europol nu au fost investigate corespunzător și nu este limpede corelația dintre acestea și ce știm noi. Oricum, datele nu sunt exhaustive în niciun caz. Um, Așa cum spuneam, scopul uh, studiului nostru era acela de a veni cu o serie de recomandări și trebuie să spunem de la bun început că multe dintre acestea vor, au fost făcute deja um, uh, aceste comisii de către alte grupuri, dar vrem să le menționăm pentru că vrem să se extinde, să se accelereze acele măsuri. Prima recomandare pe care am face-o ar fi să se garanteze protecția denunțătorilor care sunt implicați în cazuri de Uh, evitare fiscală. Recomandăm măsuri uh, la, un, la nivel de Uniunea Europeană care să fie în folosul um, diferențierii um, între partea um, de colectare de date și partea judiciară. Ar fi vorba de uh, date de mai bună calitate, pentru că altfel informațiile sunt încadrate în confidențialitate. Apoi, trebuie să se facă mm, și o descurajare a indivizilor și companiilor care să nu folosească aceste paradisuri uh, fiscale. OCDE a spus că protecția trebuie mărită, asta ca parte din uh, planul său anticorupție și uh, trebuie să facă o armonizare a legislației în acest sens. Și noi ne dăm seama că acest lucru are niște implicații foarte mari asupra altor factori. Cea a doua recomandare pe care o facem este să se sprijine neutralitatea politică a definiției uh, paradisului fiscal. Asta pentru a se promova o cooperare internațională mai, ba, mai mare. E important. Dar ne trebuie criterii de cooperare care să enumere jurisdicțiile care ar putea să uh, fie implicat în astfel de măsuri. Noi recomandăm ca Uniunea Europeană să publice o listă gri în care să evalueze mm, un cadru, acolo se menționeze și statele membre, precum și terțe. Cea a treia recomandare este să se promoveze crearea de registre cu privire la titularii reali. În, conformitate cu directiva împotriva spălării banilor, uh, unele state membre implementează astfel de registre și ar fi bine să se publice un ghid de bune practici în acest sens. Proprietarii reali, registrele cu aceștia, înseamnă că trebuie să facă partaj de informații cu privire la, mm, de exemplu, la acționarii care au anumite procente din anumite companii. Ne dăm seama că există mm, divergențe aici uh, legate de aspectele de viață privată. Apoi mai e vorba și de utilizarea standardelor comune de raportare. O recomandăm pentru că este foarte importantă, mai ales când e vorba de efectele asupra autorităților de aplicare a legei, când e vorba de anchetarea și depunerea sub urmărire penală a cazurilor de evitare, evitare fiscală apoi să se dezvolte metodologii care să, fie poate, să poate fi folosite pentru a genera date comparabile și fiabile cu privire la amploarea evaziunii și evitării fiscale. Deocamdată multe dintre probleme sunt legate de lipsa datelor fiabile și Comisia Europeană a recunoscut acest lucru în 2015 și a început să lucreze cu Eurostat și cu statele membre pentru a vedea cum pot să îmbunătățească colectarea de date și studiul acesta spune că e important să se continue astfel de eforturi și să se sublinieze eforturile între um, uh, evitare și evaziune fiscală pe de-o parte, pe asta se concentrează uh, cercetările acum și evitarea fiscală de către uh, indivizi uh, care este mai puțin uh, luată în considerare. De asemenea, să existe mai multă cooperare cu unitățile financiare, unitățile de informații financiare. Ar fi o pistă de urmat. Mulțumesc. Îi dau cuvântul colegului meu. Cred că nu ne-a mai rămas decât câteva minute. Sunt um, într-adevăr mai multe recomandări. Mai avem, uh, de exemplu, o legătură mai uh, strânsă între uh, normele de transparență, promovarea integrității și transparenței sectorului financiar, și, în sfârșit, să se ia inițiative pentru a se încuraja niște standarde de bună guvernanță, guvernanță fiscală. Să fac un rezumat înainte să intrăm în dezbatere. E greu sau a fost greu pentru noi să identificăm măsurile pe care le-am menționat, să identificăm efectele sistemelor um, scoase la iveală de către documentele Panama asupra uh, în bugetele naționale. A fost o sarcină foarte grea, pentru că informațiile disponibile au fost foarte fragmentate și n-au oferit neapărat un tablou de ansamblu. Însă, avem încredere destul de multă că uh, prin cercetarea aceasta am dat niște indicații clare cu privire la amploarea efectelor uh, economice și financiare ale acestor uh, sisteme, ale acestor aranjamente și cred că este clar din cifrele pe care le-am prezentat că vorbim despre un impact enorm. Considerăm că va dura destul de mult să ajungem să aflăm concret ce se întâmplă în aceste proceduri care au fost scoase la iveală de documentele Panama. Noi n-am făcut decât să Uh, tratăm chestiunea la suprafață, dar va fi nevoie de mai mult timp pentru a înțelege mai clar uh, implicațiile, însă acum există măsuri care încearcă să oprească astfel de activități. Vă mulțumesc și sigur vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări. Thank you very much indeed and congratulations. Vă mulțumim foarte mult și vă felicităm că v-ați încadrat exact în uh, minutele indicate. Sigur că sunt multe incertitudini legate de astfel de date, dar, de fapt, documentele Panama n-au um, scos la iveală decât o parte dintre documentele pe care le trata um, Mosa Fonseca și că um, acestea, într-adevăr, au efect asupra, de exemplu, locurilor de muncă. Mie mi s-a părut foarte interesant că în baza de date Europol Uh, nu erau atât de multe legături uh, legate de uh, terorismul islamic. Trebuie să ținem cont totuși de astfel de aspecte atunci când ținem cont de răspunsurile statelor membre care se referă la um, conturile bancare. E bine că ne-ați reamintit de o serie de recomandări pe care le-am mai făcut și Parlamentul și în trecut, cum ar fi protecția denunțătorilor, pentru că e bine să le repetăm pentru că, din câte știu eu, Comisia Europeană încă nu a făcut nimic în acest sens, însă suficient, uh, am spus eu. Acum invit pe cei doi uh, coraportori să ia cuvântul. O să fie urmați de alți membri. În primul rând, domnul Iepe Cofod, de la SND. Aveți 5 minute. Și apoi uh, Peter Iezec este și el aici, o să ia cuvântul în numele ALDE. Peter. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să le mulțumesc și cercetătorilor. Este foarte util să ascultăm aceste constatări și o să mă leg de ultimele observații pe care le-ați făcut, um, și anume că este vorba de niște estimări uh, calificate. În primul rând, uh, avem cele 19 miliarde în cele 8 state membre și cam 100 de miliarde de euro pierduți dacă punem la scala de Uniunea Europeană și apoi faptul că asta ar fi sprijinit 1,5 milioane de locuri de muncă. E foarte impresionant. Aș avea o întrebare referitoare la definițiile dumneavoastră eh, legate de acești termeni eh, paradisuri fiscale, zone offshore eh, și jurisdicții secrete cred că una dintre recomandările noastre era tocmai neutralitatea politică a definirii paradisurilor um, fiscale și a paradisurilor unde există confidențialitate. Și știm că toate acestea sunt legate de o rețea foarte opacă de companii, intermediari și așa mai departe. Deci, aș vrea să ne spuneți care ar fi indicatorii cheie care reies din cercetarea dumneavoastră pe care ar trebui să-i uh, folosim pentru a defini paradisurile fiscale. Știu că e greu, dar e foarte interesant pentru discuția noastră. Și, în al doilea rând, și cumva legat de acest lucru, dacă ați putea să ne spuneți care ar fi un, criteriul cel mai bun pentru definirea paradisurilor fiscale. Apoi, conform evaluării dumneavoastră, în cele 8 state membre din eșantion, puteți să ne spuneți uh, câte ceva despre uh, puncte forte, puncte slabe ale statelor pe care le-ați ales, cele 8, care ar fi putut să aibă un impact asupra acestor uh, estimări legate de impactul uh, paradisurilor fiscale și ale zonelor uh, offshore. Sunt 8 foarte diferite din multe puncte de vedere, dar ați putea să ne spuneți care au fost punctele forte și slabe și care a fost impactul asupra studiului. Vă mulțumesc! La primul punct, definiția paradisului fiscal. Facem diferență între paradis fiscal și centru financiar offshore. În primul rând, pentru paradisurile fiscale am să vă spun ce definiție o folosim noi. Noi reamintim o definiție a OCDE din 1998, care are trei caracteristici diferite prin care definesc paradisurile fiscale. În primul rând, dacă aplică niște taxe nominale, cum ar fi cele pe uh, Um, companii sau pentru moșteniri uh, pentru nerezidenți, apoi dacă au măsuri care să prevină schimbul de informații relevante cu guverne cu privire la contribuabili și apoi dacă le lipsește transparența fiscală, adică dacă e greu pentru statele de origine să ia măsuri de protecție sau uh, de punere sub urmărire penală în uh, cazul unor astfel de aranjamente ce diferență e cu zonele sau cu centrele de financiare offshore, acolo uh, avem o definiție a femeiului. Acestea au o valoare a serviciilor financiare care este disproporționată față de valoarea întregii economii și vrem să subliniem acest aspect. Cât despre criteriul uh, cel mai bun, poate colegii mei pot să adauge mai multe, dar noi am susține că e mai ușor să măsori lucrurile în cazul unor zone um, financiare offshore um, decât e să faci uh, măsurări într-un um, paradis fiscal, pentru că paradisul fiscal e cumva din oficiu un loc unde se aplică o impozitare scăzută. Din cercetările trecute nu au indicat că au existat, de exemplu, în ce măsură se pot identifica exact măsurile sau pragurile pentru impozitare. Poate pot să revin la a doua întrebare. Era vorba de măsura în care eșantionul de 8 state putea să influențeze constatările din acest studiu și punctele forte și slabe. Eșantionul a fost unul destul de reprezentativ, a fost așa o secțiune transversală în ceea ce privește trăsăturile din uh, cele 28 de state membre. Cred că la fel s-a întâmplat și cu ceilalți coordonatori. Am fost destul de mulțumiți de caracterul reprezentativ al eșantionului, însă, acestea fiind zise, am avut uh, date și informații foarte diferite ca și calitate și cantitate de la aceste state. Unele nu, da, multe informații și de bună calitate, altele nu. De aceea noi am făcut estimări ale impactului bugetar, deși se, ne bazam pe... ne-am bazat mai degrabă pe statele mai mari decât pe cele mai mici. Sigur că acest lucru are efecte când încercăm să facem asta la o scară de UE28. Deci, Într-adevăr, astea au fost uh, puncte slabe în eșantion legate de disponibilitatea datelor. Nu știu dacă colegii mei pot să adauge ceva când vine vorba de puncte forte sau slabe, dar cam acestea erau principalele aspecte, după părerea mea. A fost destul de greu. Cele opt uh, state din eșantion, um, sigur, aveau multe condiții care uh, afectează aceste efecte asupra estimărilor, punctele slabe și punctele forte, pentru că scenariile naționale erau foarte diferite. Vă dau un exemplu. Raportarea din partea jurnaliștilor locali din Spania ne-a arătat destul de clar că măsurile de amnistie fiscală luate de uh, guvern au dus la proteste din uh, Uh, partea oamenilor care voiau să-și ia banii înapoi. aceste lucruri au fost identificate și de către guvern și au fost uh, confirmate de scurgerile cu documentele Panama. Era ceva destul de vizibil. Deci asta clar a avut un impact asupra estimărilor. Mulțumim foarte mult! Mergem acum la cel de-al doilea coraportor, Peter nu poate să vină pentru că trebuia să vină la o ședință a raportorilor din umbră, dar domnul lui Michel de la ALDE poate să intervină. Mulțumesc. Domnule președinte, vreau să știu de asemenea când vom avea versiunea în limba franceză a acestui studiu. Sunt profesor de engleză, însă totuși mi-ar plăcea să citesc textul și în franceză. E o chestiune de principiu, deoarece din ce în ce mai adesea aici lucrăm doar în limba engleză. <laughs> Știind că țara de unde provine această limbă, în curând nici măcar nu va mai fi în Uniunea Europeană. Deci, haideți să ne gândim la vorbitorii de franceză. Deci, o problemă de logistică. Și am o primă întrebare mai precisă pe care țin să vă adresez. Am ascultat cu mare interes concluziile acestui uh, studiu, însă pentru ca toate acestea să fie credibile și să ne ajute la ceva, bazele de date Uh, despre care, cu care ați lucrat uh, nu trebuie să poată fi puse la îndoială. Și noi știm că în acest pachet al Panama Papers știm că există și montaje ilegale și știm că există și o parte importantă din aceste uh, scheme care nu sunt ilegale. Poate că sunt imorale, însă nu sunt ilegale. Deci întrebarea mea e următoare schemele pe care le-ați uh, studiat în acest studiu sunt cu toatele ilegale în mod manifest, în mod clar sau ați analizat toate sistemele, toate schemele, ați avut o abordare globală fără să faceți diferența între ceea ce era uh, legal și ce era ilegal? Întrebarea mea nu e o întrebare cu dublu sens, ci e pur și simplu tehnică și din punct de vedere juridic e important să știm asta, deoarece recomandările pe care le vom face noi trebuie să respecte legea. Deci eu nu mi-aș dori ca recomandările noastre să se confrunte cu astfel de probleme de natură juridică. Deci ar vrea să știu dacă ați evaluat uh, lucrurile din punct de vedere empiric Ați uh, analizat astfel aceste scheme? Și a doua întrebare. Armonizarea fiscală în Europa. Faptul de a impune aceleași reguli de calcul asupra rezultatului impozabil al societăților. Vi se pare posibil așa ceva când știm uh, că numărul de acorduri fiscale avantajoase semnate între state și multinaționale nu a făcut decât să, scad, să crească de la scandalul LuxLeaks. Și știm de asemenea că e nevoie de unanimitatea statelor membre dacă vrem o înțelegere fiscală. Și de asemenea, credeți că o mai bună aplicare a sancțiunilor cu niște controle bine țintite ar putea controla mai bine evaziunea fiscală? Și ar fi bine să avem și o listă cu paradisurile fiscale din Europa pentru a face presiuni. Și de asemenea, încă un lucru. Le-am adresat aceeași întrebare tuturor celor care au venit aici. N-am avut niciodată un răspuns și nu vă adresez un reproș, însă poate cine știe ne veți uh, lumina dumneavoastră. Care sunt diferențele pe care le stabiliți între noțiunea sau conceptul sau definirea evaziunii fiscale fraudei fiscale sau optimizării fiscale. Deoarece eu unul nu văd mm, diferențele și știu că acestea există totuși întreb și știu că totul se joacă uneori în funcție de niște nuanțe. Și de asemenea, aș vrea să știu dacă estimările făcute și care mă interesează și nu sunt ferm convins că acestea corespund uh, cu realitatea, însă știu că e greu să se facă o astfel de estimare. Însă, în ceea ce privește estimarea făcută în legătură cu banii care se pierd pentru buget, deci banii care nu sunt plătiți practic prin, uh, prin impozite pentru toată Europa. Dumneavoastră v-ați concentrat pe anumite state membre însă. Uh, statisticienii, există organisme care să aibă astfel de informații în legătură cu întreaga Uniune Europeană. Deci care sunt uh, banii pierduți aici? I-am câteva îndoieli și deci aș vrea să știu. De asemenea, vorbeați de un milion și jumătate de slujbe pierdute, deci care ar fi putut fi finanțate prin acest bani. Și când spuneți că un loc de muncă costă 50.000 de euro, deci să eu vă spun că cu 50.000 de euro nu creezi un loc de muncă. În Belgia <laughs> se estimează că un post uh, de lucru, o slujbă uh, pe lungă durată, ca să o înființezi, ai nevoie de vreo 200.000 de euro. Da, dacă vorbim de locuri de muncă de calitate aici, poate eu vorbesc aici de uh, slujbe în sectorul public, uh, bineînțeles, asta e o altă discuție de natură politică. În fine, o întrebare mai, mai tehnică. Vă mulțumesc, domnule Michel. Vreau să vă spun că franceza o lambă foarte importantă, minunată. E absolut legitim să vorbim limba franceză aici. Ehm, rezumatul uh, studiului e disponibil în limba franceză, din păcate textul complet e doar în engleză. Mulțumesc! îi voi ruga pe colegi să se ocupe de aceste șase, șapte întrebări și spre sfârșit mă voi referi la ultimele două întrebări. Deci Mike va începe. Referitor la distinția juridică între evaziune fiscală și evadare fiscală. Pentru evaluarea impactului bugetar, noi am uh, tratat uh, aici atât uh, schemele de evaziune fiscală legală și cele de evadare fiscală legale, deci pentru a calcula diferența bugetară mm, cauzată de acest fenomen. De exemplu, într-un anumit stat membru se poate face o estimare uh, incluzându-se uh, schemele mm, legale și în altul nu. prin uh, această evaluare noi am încercat să uh, ținem cont deci de ambele fenomene. Le-am tratat la oaltă când am calculat impactul bugetar asupra acelor state membre. Referitor la crearea de locuri de muncă, aveți perfectă dreptate. De aceea o parte din accent ar trebui să se pună pe piața muncii și pe intervențiile de pe piața muncii, politicile de intervenție pe piața muncii care ar putea deriva din urma acestui lucru. Noi am făcut o comparație directă, unul la unul, cu o estimare conservatoare. Însă, într-adevăr, ceea ce am văzut noi din date, haideți să văd dacă găsesc pagina exactă. De exemplu, dacă ne uităm la creșterea economică a UE între 2005 și 2008, a dus la o scădere de aproape 10% a șomerilor. Și cheltuielile pe măsuri pe piața muncii au scăzut și ele. Însă, odată cu criza financiară, am văzut că numărul de șomeri a crescut și, drept urmare, cheltuielile guvernamentale pe astfel de măsuri necesare pentru piața muncii au fost în creștere. Însă asta s-a schimbat în 2010. Numărul de șomeri a crescut în continuare. Iar în 2011, cheltuielile pe astfel de măsuri de sprijin pe piața muncii au uh, scăzut față de 2010, în timp ce numărul de șomeri s-a stabilizat. Deci ultimele venituri fiscale ar fi putut ajuta guvernele să mențină același nivel în ceea ce privește policiile de sprijin a pieții muncii. Deci vreo 400.000 de cetățeni care și-au pierdut locul de muncă în perioada 2010-2011 ar fi putut fi ajutați. O cifră clară care ne arată um, estimativ cam care ar fi impactul. În ceea ce este costul de a crea un loc de muncă, am avut o medie aici pe întreaga Uniune Europeană. Bineînțeles că depinde de la țară la țară. În unele țări costul este mult mai mare decât în altele. Însă noi am crezut că e o cifră care să ilustreze o medie a celor 28 de state membre. 50 de mii. Și în ceea ce privește în faptul dacă vom avea date disponibile pentru toate cele 28 de state. Unele țări nu au fost incluse în mostra noastră. Noi am încercat să vedem ce era deja disponibil din punct de vedere public. Domnul președinte, mă scuzați, avem puțină întârziere, vă rog să vă grăbiți puțin. E greșeala mea, când am folosit uh, unealta asta aici ca să fiu atent la scurgerea timpului. Următorul vorbitor din partea grupului PP, domnul Van den Candelar. Mulțumesc! Aveți ciocănelul, deci uh, o să mă grăbesc puțin. Le mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru studiile detaliate pe care ni le-au prezentat și care ne-au spus care sunt efectele concrete ale acestor mecanisme de evaziune fiscală asupra bugetelor europene. Uneori uh, nu se ajunge chiar la uh, delicte, însă ar fi important de asemenea să publicăm cât mai mult rezultatele acestui studiu pentru a trage un semnal de alarmă și în statele membre. Deci ar trebui să se reacționeze la aceste informații. Acum, câteva întrebări. Ați uh, spus că în ceea ce privește standardele de raportare din partea majorității um, statelor, uh, paradiselor fiscale, deci că se vor uh, aproba astfel de, de standarde. Să nu uităm de asemenea că de multe ori aceste paresuri fiscale și au uh, angajamente, însă nu le pun în practică. Și Panama este o astfel de țară, un exemplu. Acum, noi, Uniunea Europeană, ca bloc de puteri, cum putem să ne asigurăm că aceste standarde de raportare comună să fie într-adevăr puse în practică de aceste jurisdicții? Vorbeați de asemenea despre atitudinea Statelor Unite ale Americii. Spuneați că prin atitudinea lor unilaterală obligă paradisurile fiscale să furnizeze informații, în timp ce își protejează contribuabilii, practic, atunci când alte țări terțe cer informații în legătură cu ei. Deci e practic o gaură fiscală neagră aici. Cum putem face noi uh, Uh, Uniunea Europeană, cum putem să ne creăm noi un instrument unilateral dacă, de exemplu, o um, anumită țară refuză să ne dea informații în legătură cu un anumit contribuabil. Deci cum ar trebui să arate o astfel de măsură? Noi credem că ar trebui să existe un fel de task force uh, financiar din partea Uniunii Europene sau un fel de unitate de informații financiare care să îmbunătățească schimbul de informații și calitatea informațiilor uh, schimbate între unitățile de uh, informații financiare. Asta ar avea un efect pozitiv. În munca noastră de teren am descoperit că există anumite autorități naționale care cooperează, însă de multe ori informațiile împărtășite nu sunt standardizate și asta de foarte multe ori creează dispute. That's excellent. Uh, prossimo intervento del collega Coferati. De la... Colegul Coferanti de la SND. Grazie anche Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu le mulțumesc oaspeților pentru contribuția pe care o fac la munca noastră. Mă bucur să aud că și ei, în studiile lor, au identificat uh, o ordine, să zicem așa, a mărimii mă, resurselor care le sunt uh, Uh, substrase statelor membre prin evaziunea fiscală. Și să nu uităm cât de multe efecte avem aici, mai ales asupra ocupării. Bineînțeles, se poate discuta, se pot evalua lucrurile în mod diferit, însă cu siguranță vorbim de niște resurse atât de mari încât într-o perioadă de criză care durează de atâția ani, ar fi putut uh, genera și ceva pozitiv pentru statele membre. După cum știți, această propunere a Comisiei de a avea o listă cu țările care nu respectă regulile, țările care sunt paradisuri fiscale. Aici se dorește doar să ne, unii doresc doar să ne limităm la țările terțe, însă sunt de acord cu propunerea dumneavoastră să includem pe această listă cu paradisuri fiscale și țările europene și ajutorul dumneavoastră ne e foarte util și important. De aceea aș vrea să știu care credeți că sunt acele țări europene din baza a ceea ce știm noi astăzi, deci care sunt acele țări europene care s-ar putea uh, regăsi pe această listă? Și mm, legat de această primă întrebare, ce credeți despre sancțiuni? Se vorbește puțin despre sancțiuni. Dacă există o țară, precizările pe care le-ați făcut voi, este o țară care are trăsături de paradis fiscal, cum poți pedepsi țara asta? Ce instrumente credeți dumneavoastră că sunt mai eficiente pentru a sancționa această țară? Deoarece dacă vedem cine e păcătosul respectiv, dar dacă niciodată nu-l pedepsim, nu facem decât să ținem uh, lecții aici și prelegeri fără să avem uh, un efect uh, direct social. Deci ce credeți despre niște eventuale sancțiuni? E importantă opinia dumneavoastră. Obviamente, grație pe la răspuns. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns, bineînțeles. Două minute și jumătate pentru răspuns. În primul rând, această listă neagră a UE. În propunerea noastră, recomandarea este, bineînțeles, să se țină cont de evaluarea făcută în funcție de stat membre, de state membre, dar ce formă ar trebui să o ia ar putea varia. Nu cred că ar trebui să avem așa o tratare de tip alb și negru. Ar trebui să avem mai degrabă o listă gri, să vedem care sunt țările care cooperează pentru a combate acest fenomen, dar sunt încă un paradis fiscal în funcție și, pe de altă parte, cele care uh, ar trebui să facă obiectul unei uh, brigăzi, să zicem, în acest domeniu și care ar trebui să fie chiar în categoria de pe lista neagră. Dar, în orice caz, toate statele membre ar trebui să fie încurajate să coopereze și să recunoască dacă, uh, și vă pot da doar un exemplu, în uh, Panama Papers, Regatul Unit a hotărât uh, să uh, preia conducerea și să publice o listă cu uh, beneficiarii. Deci iată că există perspective diferite. În legătură cu a doua întrebare, folosirea sancțiunilor economice, sigur că noi considerăm că ar fi mai bine să se folosească un model de uh, stimulare a cooperării. Și a, spuneam că ar fi mai bine să avem o listă de gri. OCD-ul a procedat la fel în 2009 și în 2010, când a publicat uh, această listă a paradiscurilor fiscale și uh, pe baza unor norme uh, convenite la nivel internațional se pot retrage de pe această listă anumite țări. Sigur, trebuie să ne asigurăm că situația țărilor este verificată bine și Uniunea Europeană chiar are căderea să facă această verificare. Mulțumim! Domnul Bentruche de la ECR, următorul de pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. De obicei, la Parlament uh, ne exprimăm în mod foarte diplomatic și foarte politicos, uh, însă de această dată o să vorbesc pe șleau. Pe mine prezentarea dumneavoastră m-a dezamăgit pur și simplu. Practic, nimic din ce ne-ați spus dumneavoastră nu e nou. Nu există nicio noutate în uh, comunicarea dumneavoastră. Cifrele pe care le-ați citat le știam de mult. Uh, Uh, în orice caz apăruseră și în presă, și ne-ați spus doar uh, cum ați ajuns uh, la aceste cifre. Pe mine nu mă interesează cum ați făcut dumneavoastră aceste calcule, aceste estimări, pornind de la baza de date pe care ați, ați folosit-o. Sigur, după aceea se pot face speculații cu miliarde de euro și eu cred că orice astfel de exercițiu este inutil. Toată lumea înțelege că am fi putut face ceva cu acești bani. Aceasta este ideea cea mai importantă. Dar îmi cer scuze dacă folosesc un cuvânt prea dur. Uh, eu cred că e vorba de un adevărat diletantism. Și domnul uh, președinte, și dumneavoastră ați fost uh, foarte politicos atunci când ați uh, spus că noi nu am uitat ce s-a întâmplat până acum. Dar nu ați mers în detaliu în recomandările dumneavoastră, nu există niciun fel de profunzime, nu ați folosit niciun fel de metodă serioasă, deci studiul dumneavoastră cred că unii au spus că ar trebui să traducem studiul în toate limbile. <laughs> Eu personal nici măcar uh, nu mai am chef să vă pun întrebări. Uh, cercetătorii sunt aici să răspundă dacă doresc, uh, pentru că sigur toată lumea are dreptul la replică. E nevoie de astfel de schimburi pe marginea unor astfel de studii, deci vă dau cuvântul dacă doriți să interveniți. Îmi pare rău că nu considerați că studiul nostru Uh, s-a ridicat la înălțimea așteptărilor dumneavoastră, dar uh, v-ați referit și la uh, parametrii pe care am folosit pentru a ajunge la aceste calcule și la aceste rezultate. Puteți citi raportul. Așa cum am spus de la început, e vorba despre date care nu sunt perfecte. Dar, cu toate acestea, am încercat să estimăm impactul bugetar al acestor uh, scheme folosite de către Panama Papers. Acesta a fost obiectul studiului, asta am fost uh, rugat să facem. Ne-am uh, bazat pe literatura de specialitate și pe informațiile disponibile și trebuie să vă spun că nu au fost prea multe disponații disponibile, informații disponibile. Deci, noi am încercat să uh, facem o estimare a efectelor bugetare, o dată care nu a apărut în mass media. În ce privește uh, Uh, efectele economice, al doilea obiectiv, noi am folosit un fel de indicator uh, al uh, consecințelor mai vaste. Noi nu am avut pentru studiul nostru nici timpul, nici resursele necesare pentru a face un studiu de ansamblu al întregii Uniunii Europene, pentru a vedea care sunt efectele Panama Papers. Noi am încercat să studiem, să vedem care sunt efectele cele mai importante și am lăsat, uh, apoi am mai făcut câteva estimări, dar am lăsat alte aspecte deoparte. Nu sunt la curent în legătură cu efectele, cu impactul efectuat uh, până acum a Panama Papers. Deci, din punctul nostru de vedere, noi am, ne-am îndeplinit mandatul, am uh, ajuns la aceste estimări și am încercat tocmai să umplem o lacună. Am adus o informație care lipsea iar în ceea ce privește uh, recomandările, chiar de la început am spus că cumva um, am uh, compilat uh, câteva sugestii care deja apăruseră. Ce am spus este că ideea este să se uh, rafineze abordările existente dar nu am încercat să dăm dovadă de inovație, să fim așa inovatori doar pentru a fi inovatori. Într-adevăr, domnul Iucă, confirm, este un coleg foarte politicos și sper că este în sentimentul meu când spun că nu e uh, vina cercetătorilor dacă vin cu aceleași recomandări, pentru că misiunea noastră este să le punem în aplicare. Însă nimeni Uh, nu s-a înscris din partea grupului ALDE. Nu știu dacă domnul Michel a vorbit deja în calitate de coraportor. Deci dacă grupul ALDE nu obiectează, atunci putem trece la GUE și dau cuvântul colegului Matcati. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, experților care ne-au făcut această prezentare. Sigur că noi avem păreri în legătură cu diverse părți din raport. Eu cred că este un raport foarte important pentru că cred că una dintre lacunele noastre uh, a tuturor a faptul că am uh, ascuns uh, cetățenilor europeni costurile spălării de bani a schemelor de eludare și de evaziune fiscală. Și cred că modul concret de a corecta această realitate e să explicăm oamenilor că toate aceste scheme au un efect negativ asupra economiilor Uh, statelor membre. E argumentul poate cel mai puternic. Unii dintre noi poate cunoșteau cifrele, însă marea majoritate a cetățenilor încă nu uh, sunt la curent cu aceste cifre și trebuie să uh, uh facem publicitate în jurul oricărui uh, raport care insistă asupra efectelor nefaste ale acestor practici. Am câteva întrebări subcinte. Prima dintre ele în legătură cu partea din raport care, înseam, care se referă la Uh, motivele legitime și ilegitime de a folosi aceste companii fantomă. Parcă raportul uh, face o confuzie între cele două. Deci se vorbește despre folosirea uh, legitimă a acestor firme paravan în paradiscurile fiscale. Aș dori dacă, din experiența dumneavoastră, ați găsit astfel de companii Uh, care uh, nu erau folosite pentru evaziunea fiscală. Apoi, în partea legată de impactul uh, criminalității financiare, am constatat că v-a fost greu să ajungeți la o evaluare, la o estimare corectă. Care sunt datele de care credeți că am avea nevoie pentru a vedea care este impactul criminalității financiare? Aș mai avea două întrebări succinte. V-ați referit de mai multe ori la diferențele legate de informațiile care vă parvin uh, din partea unor țări. Care țări nu v-au dat informații detaliate? Ar fi util să știm. Și apoi ați dat o definiție a paradisurilor fiscale și care stat membru s-ar califica, respecta Uh, această definiție. Um, David Mike Îl loc pe coleg să răspundă și după aceea Mike poate să completeze. În legătură cu folosirea legitimă sau uh, corectă uh, de către aceste companii uh, firme paravan. Dacă ai o uh, entitate juridică offshore, Uh, criteriul cel mai important este care sunt canalele de uh, uh, eludare a banilor, a profitului. Deci dacă a făcut-o prin finanțare sau doar prin transferarea veniturilor de funcționare în altă jurisdicție, ca profituri și ca costuri. Dar nu ne-am referit pe, uh, sau, uh, uh, suficient de detaliat pe partea juridică, pentru că noi ne-am axat, așa cum am spus, mai ales pe partea bugetară, de deci am încercat să facem o estimare bugetară. În ce privește tipul de date necesare pentru a vedea care este impactul acestor scheme financiare, în primul rând, cred că e foarte important să înțelegem că proporția spălării de bani este foarte greu de calculată, pentru că multe cifre uh, sunt în zona gri și unele nu sunt nici măcar de, uh, detectate. Deci noi nu ne bazăm decât pe sau depindem de cifrele cazurilor detectate și ele sunt colectate în mod diferit. E vorba de date care sunt uh, colectate de către serviciile uh, secrete și după aceea în faza de anchetă și apoi uh, uh la, la tribunal, deci în uh, ultima etapă, cea judiciară. Eurostat a menționat 2260 de uh, cazuri de condamnări în UA. E foarte greu să facem legătura directă cu Panama Papers. E doar, s-a întâmplat doar în urmă cu un an și toate aceste cazuri necesită mai mult timp, mai mulți ani. Deci poate că în anii viitori, dacă ați putea corobora, corobora aceste date și uh, uh, cazurile respective, condamnările, atunci poate că legătura va fi mai clară. Foarte pe scurt, aș dori să răspund la trei întrebare. Care țări nu ne-au trimis date? Am primit anumite date sau anumite informații din partea tuturor țărilor solicitate. Bineînțeles că ă, datele diferă și nu am primit ă, estimări foarte detaliate. Ă, de exemplu, din Germania și Polonia nu au putut să cuantifice sumele de bani pierdute la buget. Am primit informații uh, din partea acestor țări, dar uh, nu foarte detaliate. Mulțumesc, Sven Gigold, acum de la GUE. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, Vă mulțumesc, domnule președinte. La un moment dat, nu o să spun cu același ton, dar vreau să spun că aveam o, uh, o întrebare asemănătoare cu a domnului Locke. Deci, mie nu mi-a fost clar cum ați calculat exact, vreau să spun pe ce date v-ați bazat când ați ajuns la cifrele dumneavoastră. Puteți să fiți mai expliciți în explicarea metodologiei și abordarea econometrică și să ne explicați în ce măsură metodologia dumneavoastră diferă de celelalte studii disponibile. Aceasta ar fi prima mea întrebare. Dacă sunteți conciși în răspuns, poate că după aceea colegul poate să adreseze și o întrebare de continuare, dar să ne încadrăm în 5 minute. Poate pot să demarez eu. Am spus la început, în studiu am avut două metode. Una a fost empirică, adică ne-am dus în statele membre și le-am cerut informații cu privire la pierderile fiscale și apoi metoda econometrică. Nu ne-am bazat numai pe una dintre ele, le-am îmbinat. Cât despre colectarea de date, partea empirică, în principiu le-am cerut autorităților să ne spună care credeau că este pierderea fiscală. Dar v-am spus că unele state n-au putut să cuantifice. Și când nu s-a putut, ne-am uitat la statele care aveau date și am aplicat o proporție asemănătoare și am făcut raport uh, la cheltuielile bugetare. Am făcut astfel un fel de mecanism care să ne permită să facem estimări pentru toate statele. Cât despre partea econometrică, aici ne am bazat pe bază de date Orbis. Cineva care se ocupă destul de mult uh, de lucrurile comisiei noastre a examinat două eșantioane. Situații unde anumite persoane fusese implicați ca acționari în companii care aveau legături cu documentele Panama și care au fost uh, scoase la iveală și apoi uh, alte situații unde nu existau aceste legături între acționari. Deci am făcut un fel de comparare a celor două eșantioane și am ajuns la estimări uh, Um, numerice cu privire la sumele care ar fi putut să fie implicate în, uh, în sisteme de, um, evada, de evitare fiscală. Deci, partea empirică, interviurile și așa mai departe, colectarea de date din partea statelor membre și partea de model econometric, e bine, o parte dintre modele n-au apărut în acest raport pentru că nu ne-am gândit că uh, multă lume o să fie interesată de aspectele tehnice ale, ale activității noastre. Nu știu dacă dorește vreun coleg să adauge ceva la explicația aceasta. Vă mulțumesc! V-aș mulțumi dacă ne-ați trimite mai multe informații despre modelul econometric. La prima parte, dacă înțeleg bine, ați pus uh, împreună niște cifre din partea autorităților naționale a ceea ce credeau acestea că erau pierderi fiscale conform unor uh, metodologii diferite și apoi ați făcut o recalculare la scală. Nu cumva e un pic de știință ciudată aici? Nu aveam altă opțiune. Unele dintre statele din eșantion n-au avut uh, date, deci a trebuit să facem estimări pe baza informațiilor din partea statelor care ne-au furnizat informații. Apoi ne-am uitat la 8 state din 28 și sarcina noastră era să venim cu o estimare la nivel de Uniunea Europeană. Deci trebuia să facem un fel de estimare așa la scala întregii Uniunii Europene, pentru că altfel n-am fi avut să faceți o astfel de recalculare la scală, bun, dar cele opt state de la baza acestei uh, calculări uh, erau foarte diferite și mie nu mi s-a părut că a și transparent ce metodologii foloseau statele respective pentru a veni cu, cu cifrele acestea. Puteți să ne spuneți și metodologiile pe care uh, le-au folosit statele respective pentru a ajunge la cifrele pe care vi le-au trimis? Domnul uh, cercetător dă din cap că da, deci noi eu cred că ar trebui să facem schimburi uh, mai degrabă pe partea de baze, baze de date. Știu că există lipsă de date disponibile în multe state membre. Este o critică adusă statelor membre și e partea noastră uh, de sarcina noastră să facem această uh, umplere a lacunelor legate de baza de date. Dar cu siguranță trebuie să mai examinăm aceste chestiuni. Urmează următorul vorbitor, David Coburn, de la FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că o să-l oripilez pe domnul Gigol, dar sunt de acord cu dumnealui. Probabil că este oripilat de faptul că suntem de acord. Dar metodologiile noastre sunt atât de neștiințifice și de ambigue că pur și simplu sunt ridicole. Dar, lăsând asta la o parte, nimeni nu vrea evaziune fiscală, însă multe persoane și mulți companii trebuie să-și protejeze uh, bunurile, activele de guverne socialiste foarte rapace. Dumneavoastră descrieți și Regatul Unit ca Uh, un paradis fiscal, dar nu este. Este un loc uh, foarte atractiv pentru companii care se desfășoare um, activitatea liber și care respectă banii uh, companiilor și indivizilor pentru care muncesc din greu. Nu este un monstru birocratic care um, suge banii contribuarilor pentru a plăti um, salariile și pensiile burgheziei din Uniunea Europeană și din diferitele sale guverne socialiste consider ca om de afaceri că este îngrozitor că această carte a birocraților este prezentată. Ne trebuie Brexit și unul dur și ne trebuie acum, pentru că este îngrozitor. Pur și simplu îți bagi nasul în treburile oamenilor. Noi trebuia să avem o piață comună, să avem comerț liber. Despre asta era vorba. Marea Britanie niciodată nu s-a angajat să fie anchetată de niște uh, birocrați, să se uite în uh, conturile indivizilor. Nu așa stau lucrurile în Marea Britanie și sper că și alții o să se consideră la fel. Vă mulțumesc, domnule vorbitor, pentru comentariile dumneavoastră, mai ales legate de socialismul acesta care acaparează Europa. Dar s-ar putea să fie diferențe dacă chiar ați fi citit uh, studiul, dar mă rog, domnii cercetători pot să răspundă. Nu pot decât să răspund la unele dintre întrebări. Încercați, vă rog. Da, sigur, dar nu în formul acesta neapărat. Metodologia noastră să fie deschisă ca articolul nu este onest. Alternativa era până la urmă, noi n-am avut decât să vorbim cu autoritățile naționale, să vorbim cu ei. Nu cred că există o manieră diferită. Am folosit și modelul econometric, care sigur nu înseamnă să vorbești cu cineva, dar metodologia de bază a fost să contactăm autoritățile naționale și alte părți interesate să ne ofere informațiile relevante. Mie mi se pare că este singura modalitate prin care putem să facem un astfel de studiu și noi nu considerăm că Regatul Unit este un uh, paradis fiscal, ci că a fost descris ca paradis fiscal de către alții, nu de către noi. Deci, acestea sunt răspunsurile pe care le pot da. La celelalte puncte nu pot să comentez. Domnul președinte, da, pot să vă spun că o parte dintre um, ce s-a revelat a fost și legătura cu um, islamismul uh, cu terorismul islamic. Și cred că mulți cetățeni sunt interesați și de partea aceasta de securitate împotriva terorismului islamic. Dacă faceți asta, spune domnul Corbyn, nu se rezolvă nimic, pentru că transferul acesta prin sistemul bancar s-a întâmplat de secole. Aici e doar o scuză ca să-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala și pur și simplu nu este adevărat. E vorba pur și simplu de o reopă falimentară care vrea să pună mâna pe mai mulți bani ai controverabili. Despre asta e vorba, haideți să fim onești. Nu are nimic de a face cu terorismul, că securitatea se poate oferi în multe modalități. Asta e pur și simplu o, o scuză, un pretext. Mulțumim. De la ENF nu s-a manifestat nimeni. Nu văd pe nimeni să obiecteze, așa că trecem la ultimul vorbitor de pe lista noastră, Roberta Mețola, de la PP. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc cercetătorilor pentru munca făcută în examinarea performanței autorităților competente în lupta împotriva fraudei. Deci, cred că indiferent ce face comisia sa comisia aceasta, aceste constatări um, se vor um, extinde într-o serie de recomandări ca Europa să nu se mai confrunte cu situația de um, paralizie cu care se confruntă acest prezent, mai ales în țara mea. Eu vin din Malta și pot să vă spun că am multe reflexii de făcut în legătură cu ce s-a întâmplat în ultima săptămână și o să am și o serie de întrebări. Sper că puteți să răspundem. După cum știți, uh, documentele Panama au expus corupție, abuz de putere uh, și spălare de vară, inclusiv uh, în guvernul statului meu, guvernul socialist și după ani de zile au fost proteste în stradă, revelații, s-a adeverit că fostul nostru um, de ministru energie și șeful personalului primului ministru aveau legături cu Uh, documentele Panama cu insulele Virgine din uh, uh, Marea Britanie și apoi au mai fost și niște acuzații că și primul ministru sau soția au avut niște conturi secrete în Panama și că au primit milioane de euro de la companii controlate de către familia care conduce Azerbaijanul. În acest context, refuzul primului ministru din Malta să ia vreo măsură după revelațiile de anul trecut și mai rău decât atât, și fac acum o legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, poliția până acum a refuzat să se gândească măcar la ideea de a încheta orice fel de um, acuzații legate de persoane cu expunere politică, să nu mai pomenim uh, până sub acuzarea persoanelor implicate. Vă mai spun că la noi șefii de poliție sunt numiți de către autoritățile guvernamentale și, guvernamentale și am, am, au tot schimbat vreo patru în ultimii ani. Și chiar de dimineață în ziarele noastre s-a raportat că acum un an uh, unitatea antispălare de bani din Malta a recomandat poliției să ia măsuri împotriva șefului personalului um, primului ministru. Dar sigur, poliția n-a făcut acest lucru și n-au vrut nici să implice Europolul în vreo anchetă. Este destul de dureros și de tulburător, mai ales într-un moment în care țara mea deține președinția Uniunii Europene. Deci aș vrea să vă întreb o serie de întrebări. V-ați referit, când i-a răspuns domnul Ivan Candelare, la modul în care putem să examinăm posibilitatea de a acorda uh, vreunui mecanism uh, european, putere de anchetare fără cooperarea statelor membre și cum putem să preîntâmpinăm ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în statele sale membre uh, să nu se întâmple mm, și în viitor, pentru că uh, dacă pot să condensez ce s-a spus în, în acest caz, este că trebuie să, că de obicei Uniunea Europeană se drept model atunci când modele naționale uh, Uh, sunt adevărate eșecuri. Vă mulțumesc. Aveți două minute să răspundeți. Um, well, thank you for your um, question uh, regarding the. Vă mulțumesc pentru întrebări în legătură cu ce s-a făcut la nivel european în ceea ce privește puterile de anchetă. Putem spune din munca de pe teren Nu putem spune exact ce formă va lua această unitate de informații, de informații financiare. E clar că e important sprijinul pentru o astfel de celulă și de asemenea să ne gândim și la parchetul european care căruia îi recomandăm să aplice niște reguli mai bune de transparență. Parchetul european ar putea să reprezinte o măsură foarte utilă de combatere a evaziunii fiscale. Asta da. Vă mulțumim foarte mult. Nu mai văd pe nimeni care să intervine la, și la CashDI. Prin urmare, iată că am uh, respectat timpul. Haideți să profităm. Le mulțumesc celor care au realizat acest studiu. Cu siguranță vom avea un nou schimb de vederi în legătură cu baza de date. Vă mulțumesc încă o dată pentru toată munca dumneavoastră acum. E treaba noastră să transpunem munca dumneavoastră în niște acțiuni politice tangibile în Uniunea Europeană și în statele membre. Și acum, a doua parte a discuțiilor, vom uh, analiza chestiunile menționate de colega noastră Mețola, și anume ce acțiuni au întreprins deja statele membre din punct de vedere juridic. Mulțumesc! So while our speakers um, are preparing themselves, uh, we move to the second panel on the responsibility. Trecem acum la cel de-al doilea tur de discuții, responsabilitatea statelor membre față de legislația aplicabilă și vidurile legislative uh, europene. Vom avea întâi o prezentare în legătură cu o trecere în ansamblu preliminar a performanței autorităților competente în ceea ce privește evaziunea fiscală, evadarea fiscală și spălarea de bani. O a doua prezentare ne oferă o analiză preliminară a performanței a autorităților judecătorești în ceea ce privește aceste fenomene menționate și deja m-am referit la faptul că unele state membre nu au reacționat. Cred că și un coleg vrea să reacționeze direct la asta, însă a trebuit să plece să prindă un avion. Cer scuze pentru în numele dumnealui. Studiul se bazează pe răspunsurile trimise de statele membre la un costinuar, la un chestionar uh, transmis uh, Ministerilor de Finanțe. Aici se arată definițiile legate de delictele financiare și fiscale și, de asemenea, se arată ce rezultate au fost obținute până acum. Contribuțiile naționale primite sunt publicate pe site-ul PANA uh, sub titlul Contribuții din partea statelor membre. Acum îi rog pe vorbitorii noștri să ia cuvântul. Doamna Shell va fi prima care va interveni. Michel, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Colegul nostru, Stefan Reynolds, care e responsabil de acest studiu, nu a putut să vină deoarece soția lui uh, e în sala de nașteri. E un uh, motiv foarte legitim, spune președintele. Deci vom prezenta situația legată de acest studiu și și eu și cu Elodie uh, vă vom răspunde, bineînțeles, la întrebări și vom transmite orice întrebări și colegul nostru Stefan, care ulterior vă va răspunde individual, uh, mai detaliat. Această publicare e o analiză uh, aprofundată um, a unității de valori expus de la IPRS. E um, în cadrul seriei implementare în acțiune și se analizează capacitatea și sistemele din statele membre de a combate evaziunea fiscală, evitarea uh, fiscală, frauda și spălarea de bani. Se analizează performanța statelor membre de a face față evaziunii, evitării fiscale, a uh, fraudei fiscale și a spălării de bani. Studiul va fi publicat pe 7 iulie după Strasburg și analiza se bazează pe răspunsurile la un uh, chestionar transmis de către domnul Langen, președintele Comisiei uh, PANA, l-a transmis pe 23 noiembrie 2016 tuturor ministrilor de finanțe din statele membre. Acum, câteva cuvinte în legătură cu alcătuirea echipei de cercetători. S-a stabilit o echipă internă pentru elaborarea acestui studiu. Stefan Reynolds se ocupă de principală analiză și de redactare. În echipă mai sunt și trei membri din uh, echipa de valoare expost, doamna Elodie Hu, care va lua cuvântul imediat după mine și care se concentrează pe o analiză juridică comparativă a definițiilor din legislația națională și pe prevederile de implementare a legilor europene referitoare la evaziune, evadare fiscală și spălare de bani. Și eu mă, mă ocup de mm, unitățile de informații financiare pentru a asigura o consecvență între concluziile din acest studiu și raportul pe care vom prezenta imediat după. Echipa este asistată de colegul nostru Maurice Hamelers pentru analiza contribuțiilor statelor membre și documentul va fi transmis pentru o revizuire din partea unui omolog extern și anume doamna Brigitte Urer de la Universitatea de la Utrecht. Acum, în ceea ce privește chestionarul transmis statelor membre. General vorbind, în chestionar se cereau detalii din partea statelor în legătură cu definițiile juridice ale delictelor ce țin de um, uh, fiscalitate. Detalii legate, legate din uh, partea autorităților, se referă la tranzacții suspicioase sau la modul în care autoritățile relevante din statele membre își coordonează activitatea. În chestionar se cer informații în legătură cu regimul de penalizare și regimul penal care se aplică în cazul astfel, unor astfel de delicte se întreabă de asemenea, se cer detalii în legătură cu structurile um, și uh, modul de organizare a acestor autorități, de asemenea în legătură cu amenziile aplicabile și penalitățile aplicabile. De asemenea, se cer informații în legătură cu anchetele în curs în statele membre, anchete uh, relaționate direct uh, de Panama Papers, cu Panama Papers și Bahama Leaks. Hamas Text. Facem o analiză de date calitativă și cantitativă, bazându-ne pe informațiile transmise de statele membre când au răspuns la acest chestionar. Pe lângă asta, avem și informații în rapoartele anuale ale statelor membre care sunt citate sau la care, ne referi, la care se face referire în uh, răspunsul la acest uh, chestionar. Sunt întrebări de domeniu public, le găsiți pe site-ul Comisiei Parlamentare PANA, pe care îl vedeți pe acest ecran. Așa arată pagina secretariatului Comisiei PANA. Ca să vă reamintesc, președintele le-a cerut statelor membre să răspundă în ordinea întrebărilor. De asemenea, a cerut ca textul să fie de o um, lungime prestabilită, însă anexele adăugate pot să fie indiferent de lungi. Prima observație este că niciun stat membru nu a respectat termenul stabilit, ceea ce e de înțeles, deoarece așa cum a spus Stefan Reynolds într-un schimb informal, pentru a culege aceste informații e nevoie de mult timp și nu e ușor, iar termenul stabilit a fost destul de strâns. În momentul respectiv, mandatul Comisiei PANA încă nu fusese extins, deci până la urmă am primit 5 uh, răspunsuri în ianuarie, 13 în februarie, 4 în martie două în aprilie și mai așteptăm patru răspunsuri. Acum, încă trei. Acum, din partea Ungariei, ni s-a spus că va, se va transmite un răspuns către INTA. Spania și Danemarca au promis că vor da răspunsul, însă nu au făcut-o, iar din partea Maltei nu avem nicio veste. În orice caz, ca să închei cu acest slide, aceste informații vin uh, picătură cu picătură, practic, din partea statelor membre și de aceea publicația nu poate fi publicată în martie, n-a putut fi publicată în martie, cum s-a spus inițial. Însă data Uh, restabilită 7 iulie a fost stabilită pentru a avea timp să primim toate aceste contribuții din, state, din partea statelor membre pentru a ne analiza, pentru ca și deputații să aibă timp de amendamente, să le analizeze. Acum, analiza preliminară a acestor răspunsuri ne arată că putem face trei categorii de răspunsuri. În primul rând, răspunsuri minime sau contribuții minime care sunt sub așteptările noastre. În mod tipic, aici e vorba de niciun fel de date statistice sau foarte puține și analize foarte limitate. Cam o pătrime din răspunsuri intră aici. Luxemburgul, de pildă, face parte din această categorie. În al doilea rând, Răspunsuri satisfăcătoare, o altă categorie. Aici sunt, sunt respectate așteptările noastre. Avem date analitice, elemente analitice, deși uneori există și lipsuri semnificative. Aici apar ce țări din estul și centrul Europei, dar și Germania, care părea să fi trimis o contribuție foarte calitativă, însă care pe alocuri e neclară, s-a dovedit neclară. Aici e și Marea Britanie, care are multe informații în legătură cu datele, însă care nu descrie bine sistemul lor juridic. Și în ultimul rând, câteva răspunsuri foarte bune, foarte uh, de calitate, care depășesc așteptările noastre. Aici S-a răspuns la toate întrebările în detaliu. Cea mai bună contribuție din partea noastră, cele mai bune sunt din țările de jos, uh, Suedia și Finlanda. Ca impresie generală, un număr de state membre, printre care Marea Britanie, au reacționat cu entuziasm la cererea noastră de a obține informații. E clar că un alt grup de state uh, a răspuns practic doar ca să zică că a marcat practic o căsuță, pur și simplu fără să aibă prea mult chef să o facă. În orice caz, am lucrat cu ce am avut și după cum vă vom explica ulterior dacă avem timp, vom avea poate ocazia, statele membre vor avea poate ulterior ocazia de a-și uh, Uh, completa aceste contribuții și de a verifica dacă analizele sunt corecte. În orice caz, vedem că nu va fi ușor să facem o analiză comparativă. Asta se vede din, din clar, deoarece răspunsurile sunt diferite în ceea ce privește formatul, lungimea, numărul conținutul anexelor, um, gradul de informații oferite sau accesibilitatea acestora și răspunsurile niciodată, uneori nici nu sunt uh, elaborate clar anumite elemente, nu sunt suficient de coerente. Și acum o, le, o las pe colega mea, Elodie care, să vă, care va prezenta câteva informații suplimentare. I will present your initial Mulțumesc. Aș dori să mă refer la natura delictelor, că e vorba despre delicte administrative sau uh, uh, penale. Și la sancțiunile care există în, uh, la nivel național în uh, prevederile legislative naționale. Uh, Uh, toate răspunsurile pe care le-am primit uh, conțin uh, prevederi foarte clare în ce privește spălarea de bani și trimitere la textele juridice și la directivele europene. În ce privește spălarea de bani, toate statele membre consideră că spălarea de bani este un delict, o infracțiune. și alte state au o abordare asemănătoare în ce privește definiția spălării de bani în funcție de regulile europene și internaționale. Deci noi uh, am ajuns că există o legătură pozitivă între rezultatele noastre și propunerea făcută de către Comisie pentru propunerea uh, de directivă în domeniul uh, combaterii spălării banilor. În ce privește evaziunea fin, uh, fiscală, am primit uh, parțial răspunsuri detaliate, însă, din păcate, unele state membre s-au referit doar la acorduri generale de tip uh, uh, Umbrella Legal Act, Uh, și astfel ne-au îngreunat și mai mult situația decât ne așteptam. Se pare că unele state membre au mecanisme complet diferite de combatere a evaziunii fiscale. Există un amestec de infracțiuni administrative uh, și penale și sancțiunile aferente. În ce privește uh, evitarea fiscală sau eludarea fiscală, având în vedere că această practică este considerată într-o zonă gri, Uh, foarte puține state au uh, sisteme de condamnare. Fiecare stat își folosește, folosesc aceste scheme pentru a reduce povara fiscală. Pentru a conchide pe această parte, în analiza noastră vom încerca să identificăm uh, un model pentru a evita evaziunea fiscală, eludarea fiscală și spălarea de bani, pentru a înțelege mai bine datele cantitative și calitative comunicate de către statele membre. În răspunsurile lor, în ce privește capacitatea administrativă, pentru a combate uh, fraudele fiscale sau infracțiunile fiscale, toate statele uh, au spus că există instanțe uh, cu care, guvernă, cu care cooperează guvernele, dar vă putem spune că există diferențe foarte mari de la un stat membru la altul. Uh, în eșantionul de state membre studiat, s-a uh, identificat numărul de caze condamnate în justiție, uh, valoarea sancțiunilor și apoi uh, creanțele recuperate. Uh, statele membre care au răspuns ne-au explicat care este rolul uh, unității de informații financiare. Ni s-a explicat cum aceste instituții financiare uh, uh, colectează sau adună datele de la entitățile respective. Statele membre Uh, au, ne-au pus la dispoziție un minim de, uh, uh, de, de, uh, cazuri de date. Se, unele cooperează cu alte guverne și cu alte organisme internaționale pentru a îmbunătăți și a analiza în comun informația. Am observat cum o tranzacție o, dubioasă, deci cum un raport a fost uh, analizat, după care unitățile financiare au trimis informația la autoritățile sau la entitățile competente din statele membre, în funcție de statul membru respectiv. Însă ne-am dat seama că tendința este uh, să se adreseze procurorului general sau la unitățile fiscale pentru ca ele să ancheteze cazul uh, respectiv ne-am dat seama câteodată că procesul ia sfârșit uh, prin faptul că autoritățile financiare uh, ori uh, impun sancțiuni financiare, deci pedepse sau tribunalele sau procurorii uh, uh, uh, tratează aceste infracțiuni fiscale. În ce privește datele furnizate de către unitățile financiare, unele state membre ne-au pus la dispoziție date uh, semnificative, uh, calitative și uh, cantitative. Altele nu ne-au dat niciodată. Deci, iată, încă o dată, uh, și de această dată vor fi limite la analiza noastră comparativă. Însă, din, am primit uh, câteva cifre care dovedesc faptul că uh, TVA-ul pentru evaziunea fiscală și uh, eludarea fiscală e uh, bine uh, tratat, să zicem însă s-au menționat, de exemplu, limitările statelor membre de a trata aceste uh, cazuri sau aceste infracțiuni transfrontaliere sau uh, offshore. Uh, e foarte greu atunci când e vorba de un caz transfrontalier uh, să se soluționeze cazul respectiv. Unele state membre ne-au spus că au probleme cu uh, grupurile criminale care, sau infracționale care uh, săvârșesc un tip de fraudă, frauda de tip uh, Carusel este menționată ca extrem de problematică în acest domeniu. Acest tip de fraudă ar putea necesita o acțiune comună europeană și credem că este o pistă foarte interesantă de studiat pentru că se pare că există o problemă clară și o dimensiune transfrontalieră evidentă. Uh, tot pe baza răspunsurilor primite am ajuns la concluzia că acest tip de fraudă implică și um, criminalitate organizată, bandele infracționale. Și deci credem că înființarea unui uh, birou al Procurorului European ar fi de dorit, chiar dacă nu ar trebui să fie motivația principală. Per ansamblu, am uh, primit mai multe seturi de date. Unele sunt foarte complexe, dar unele state membre nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor noastre inițiale. Însă, Concluzia pe care o desprindem este că există diferențe foarte clare între jurisdicții. Sigur că totul depinde și de strategiile și abordările naționale în domeniul fiscalității. fiscalității. Și apoi și în funcție de obiectivele uh, fiscale respective. Pe de o parte, observăm că unele sisteme sunt mai uh, restrictive, Uh, unele impun uh, sancțiuni uh, cu închisoarea, de exemplu, și, pe de altă parte, constatăm că există și sisteme persuasive, să spunem, care încurajează respectarea și care generează simpatia față de autoritățile fiscale. Deci se pare că există o diferență foarte clară în care există politici fiscale uh, avantajoase și care reprezintă o parte importantă a modelului economic și uh, statele în care sistemele fiscale sunt uh, mai dezavantajatoare, să zicem. Abordările cu privire la trans- transparență variază și ele foarte mult și uh, se pare că totul e în funcție de cultura administrativă. Practic, putem vorbi că există o diferență între statele din nord și cele din sud. În nord se alocă resurse foarte importante pentru resurse naționale sau anua- rapoarte anuale de activitate în domeniul fiscalității și a uh, infracțiunilor fiscate. Și uh, alte state europene care nu uh, au această tradiție administrativă transparentă. În orice caz, nu se merge până la publicarea uh, informațiilor în mod uh, clar. statele membre au răspuns în mod foarte diferit la întrebările legate de uh, scandama Panama Papers și Bahama Leaks. Ce mi se pare interesant este că statele membre care au răspuns uh, par să fie cele care au abordarea cea mai bazată pe lege ni s-a spus că totuși nicio informație nu poate să fie comunicată. Totuși e vorba de o minoritate de state membre. Unele state membre ne-au spus că încă nu uh, ne pot comunica rezultate pentru că analiza este încă în curs. Uh, în schimb, au existat state membre care au trimis uh, răspuns foarte detaliate în legătură cu măsurile adoptate în cadrul anchetelor E vorba de statele membre care au o tradiție a transparenței. O situație foarte diferită ă, de cea a statelor cu sisteme fiscale mai ă, legere, să spunem, mai ușoare. Regatul Unit și țările de jos, de exemplu, dar și Germania și Franța, au, trimit, ă, au trimis materialele cele mai uh, incomplete. Din păcate, se pare că majoritatea statelor membre nu au trimis aproape niciun fel de informație relevantă în legătură cu uh, scandalul Panama și se pare că există două motive în acest sens. În primul rând, uh, ni s-a spus că e prea devreme să ni se spună ceva și, în al doilea rând, unele state membre spun că au uh, avut în colimator astfel de uh, cazuri de tip Panama și Panama Leaks nu a făcut decât să confirme uh, prezumția lor. Unele state membre s-au plâns în legătură cu uh, accesul dificil la consorțul internațional al uh, jurnaliștilor de investigație. S-ar putea să vi se pare interesant că un, uh, unele dintre state membre au susținut că, uh, spre deosebire de Panama Papers, Bahama Leaks, au fost uh, imposibil de folosit pentru că uh, conținutul uh, acestei scurgeri de informații este uh, prea uh, slăbuți. În concluzie, nu vă pot spune uh, nu vă pot spune dacă este vorba de persoane sau uh, de firme implicate, dar în orice caz, până acum se pare că totuși uh, persoanele fizice sunt mai mult implicate decât companiile sau firmele. În sprijinul activității noastre analitice, având în vedere uh, răspunsurile primite, am hotărât să compilăm Uh, toate răspunsele în funcție de uh, mesajele principale și de datele principale trimise. Și acum încercăm să întocmim o fișă pe stat membru. Scopul e să prezentăm informația cât mai armonizat și o să o simplificăm. Aveți aici un exemplu în acest, uh, în acest tabel. Este vorba de informația pentru Finlanda. Informația din fișă se bazează pe răspunsurile trimise de către Finlanda exclusiv. Uh, anexele uh, figurează și ele în răspunsuri. Pentru a corecta lacunele și uh, greșelile de redactare, vom trimise, trimite aceste fise fișe autorităților din statele membre pentru o reacție și astfel statele membre vor avea o, o oportunitate să ne trimită mai multe informații. Și după ce uh, analiza prin preliminară analizelor uh, Uh, făcută de state membre este finalizată, vom avea uh, un control al calității care este planificat. În primul rând, uh, grupul de experți de la Comisia Europeană privind spălarea de bani și finanțarea terorismului va fi implicat în mod neoficial să vedem dacă pot aduce completări la analiza noastră. În al doilea rând, așa cum spunea colega mea înainte, vom avea o revizuire de tip interpares doamna profesoară Birgit Anger de la Universitatea Utrecht a condus proiectul din 2013 privind eficiența economică a combaterii uh, finanțării terorismului și a spălării de bani pentru Comisia Europeană și a fost uh, rugată de către uh, departamentul nostru să uh, fac o actualizare și în legătură cu um, activitatea de spălare de bani identificată mai recent. Mulțumim foarte mult pentru atenție și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Vom încerca să răspundem la ele cât de bine cu putință. Mulțumim și noi și încă o dată mult succes colegului și familiei sale. Acum trecem la a doua prezentare. Doctorul Antonia Micele va face a doua prezentare, după care vom avea ultima rundă de vorbitori și ultimul uh, schimb. Deci, uh, domnul doctor Amicele lucrează la Centrul Internațional pentru Criminologie comparată la Universitatea Moral din Canada și vă va prezenta studiul uh, combaterea infracțiunilor fiscale, cooperarea între uh, inter, uh, unitățile de cooperare financiară. A, e în urma unui uh, exercițiu de cartografiere efectuat de către Comisia Europeană, care pune la uh, dispoziție informații furnizate de către infor, uh, unitățile de informații financiare. Avem două state membre în eșantion, Franța și Regatul Unit. Uh, o unitate de informație financiară dintr-o țară cu un uh, centru financiar foarte important, Sue, um, Elveția, o țară care nu este, uh, face parte din Europeană și o altă țară, uh, Canada. Încercăm să înțelegem mai bine care este rolul FIU în combaterea schimbării um, um, infracțiunilor fiscale care sunt competențele prerogativelor unităților de informații financiare și așa mai departe. Deci, îi dăm cuvântul... Nu, am făcut o greșeală, spune președintele. În primul rând, doamna Șeira și după aceea doctorului Mișele, vă rog. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Amandin Șerăș și sunt analiză de politici la în Serviciul de Cercetare a Parlamentului European și la solicitarea Comisiei PANA am pregătit un studiu cu privire la unitățile de informații financiare. Studiul nostru, după cum știți foarte bine, a fost eh, publicat în martie și se împarte în două bucăți. O analiză de deschidere în care se prezintă FIU din Uniunea Europeană și cadrul eh, juridic adiacent pe care l-am pregătit eu și o analiză a patru FIUs uh, din Franța, Legatul Unit, uh, Canada și Elveția, pregătit de uh, doctorul Amicelom. Vreau să vă reamintesc în primul rând ce înseamnă o unitate financiară de informații financiare. Se ocupă de colectarea, examinarea și diseminarea informațiilor financiare pentru combaterea finanțării terorismului și a evaziunilor fiscale. Se ocupă de, uh, de rapoartele privind tranzacțiile mm, suspicioase pe care le raportează entitățile de resort. Acest lucru se face în conformitate uh, cu cadrul juridic, e vorba de consultanți fiscali, de companii, uh, de asigurări, bănci, instituții financiare și alte uh, Uh, entități care se ocupă de comerțul cu mărfuri și cazinourile. Toate aceste entități trebuie să informeze fai urile respective dacă mm, suspectează că se face spălare de bani sau s-a făcut sau s-a încercat. Apoi, unitățile examinează informațiile primite și, dacă e nevoie, transmit aceste informații pentru mai multe anchete către autoritățile mm, competente. În ceea ce privește cadrul european, aș vrea să mă concentrez pe situația actuală și uh, Mă voi baza aici pe exercițiul cuprinzător de cartografiere um, făcut pentru platforma Uniunii Europene pentru um, FIUs, care este una care facilitează schimburile și bunele practici schimbate cu privire la um, FIUs um, actuale. În ceea ce privește combaterea infracțiunilor um, fiscale, noi am identificat trei uh, provocări principale. În primul rând, uh, la nivel um, național, cooperarea între FIU și autoritățile fiscale nu este cea mai bună. Așa că unitățile din Uniunea Europeană se confruntă cu probleme în acest domeniu și există um, clar loc de mai bine. Acest lucru se poate face prin elaborarea unor uh, acorduri administrative clare sau memorandumuri de înțelegere la nivel uh, național pentru a promova schimbul de informații, pentru a evita suprapunerea activităților și uh, pentru a îmbunătăți expertiza reciprocă, pentru a maximiza conformitatea fiscală. Apoi, lipsa de, date, de baze de date naționale cu privire la titularii conturilor bancare și beneficiarii reali este o um, preocupare pentru mai multe FIUs. Nu e vorba de registre cu conturile bancare, acestea nu sunt în toate statele membre. Pe când cea de-a patra directivă um, privind combaterea spălării de, de bani prevede crearea de astfel de registri, nu e o obligație. Cât despre beneficiari reali, există dispoziții în acest sens, dar acestea nu au fost îndeplinite toate statele membre, nu s-au creat registrele necesare. Statele membre mai au încă trei luni pentru a transpune această dispoziție. Apoi, în ceea ce privește cooperarea între FIU și la nivel um, de Uniune Europeană, diferențele între statele membre despre ceea ce înseamnă um, infracțiunile principale care duc la spălare de bani și cum sunt ele urmărite penal um, e foarte diferit și deci duce la probleme de schimb de informații. Și schimbul de informații poate să fie refuzat atunci când o infracțiune principală legată de cazul pentru care se solicitează cooperarea nu este sancționată penal în același fel în care se face în statul care a solicitat uh, informațiile. Acest lucru de obicei se întâmplă când e vorba de chestiuni fiscale. În ciuda acestor provocări, trebuie să se mm, observe faptul că unele dispoziții din cea de-a patra directivă privind combaterea um, spălării de bani, care trebuie să fie transpusă în iunie anul acesta, își propun să îmbunătățească situația actuală. E vorba cu precădere de faptul că își propune să îmbunătățească întârzierile în cooperare și să dea FIUs mai multe competențe să abordeze proactiv băncile și instituțiile financiare cu solicitări de informații. De asemenea, lămurește faptul că diferențele dintre definițiile din dreptul național cu privire la infracțiunile fiscale n-ar trebui să împiedice capacitatea FIU de a face schimb de informații. De asemenea, dispune că FIU trebuie să trimită um, informații relevante către statul membru dacă acestea, către un stat membru dacă acestea sunt relevante pentru acest stat membru. În plus, FIU pot să folosească toate competențele naționale pentru a răspunde la uh, anumite solicitări de informații. Deci, rămâne de văzut dacă aceste dispoziții vor fi transpuse și puse în aplicare așa cum trebuie în statele membre. Cât despre cadrul general al uh, Uniunii Europene, trebuie observat și închei aici că Comisia a trimis o propunere de directivă în decembrie care își propune să sporească armonizarea la nivel de Uniune Europeană, mai ales când e vorba de definiția spălării de bani și a infracțiunilor principale care duc la aceasta. las acum pe colegul dr. Iamicelo să-și prezinte constatările cu privire la analiza comparativă pe care a desfășurat-o în Franța, Regatul Unit, Canada și Elveția. Vă va spune mai mult despre competențele acestor um, unități și obstacolele cu care se confruntă în mod deosebit. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Mă bucur să fiu aici uh, să vă prezint um, constatările mele. Să știți că am avut un zbor destul de greu de noapte, mă bucur că am ajuns. E vorba de un studiu pe care l-am desfășurat împreună cu doi colegi cu privire la rolul uh, FIU când e vorba de lupta împotriva ceea ce se cheamă, cel puțin în primele trei directive um, ale Uniunii Europene, bani murdari. E vorba, bineînțeles, de infracțiunile fiscale. În primul rând, aș dori să încep printr-o perspectivă istorică, pe scurt, ca să încercăm să înțelegem rolul, provocările și um, ce se întâmplă cu aceste unități de informații financiare. Cum uh, s-a spus, putem spune că aceste unități reprezintă principalele instituții naționale care se ocupă cu lupta împotriva banilor murdari. Deci trebuie să înțelegem rolul lor, practicile lor și uh, care este miza lor. Trebuie să înțelegem și um, conturul și definiția banilor murdari. Conform primei directive din 91 până la ultima, de acum câțiva ani, definiția banilor murdari a evoluat mult. În prima directivă, banii murdari um, practic erau bani din uh, droguri iar acum banii murdari se leagă la tot felul de, mm, finan- de fluxuri financiare um, ilegale, de la infracțiunile um, cu trafic de droguri până la evaziune fiscală um, și așa mai departe. Deci e vorba de o diferență mare în ceea ce privește rolul, motivația și identitatea acestor unități de informații financiare. Pentru că, după cum știți cu toții, spălarea de bani poate să fie caracterizată ca o infracțiune dependentă. Aceasta depinde de o infracțiune preliminară din, a, uh, a, din care s-au scos niște profituri care trebuie să fie spălate. Deci, inițial uh, spuneam că aceste unități uh, um, au fost concepute să lupte împotriva profiturilor obținute ca urmare a infracțiunilor cu droguri și acum sunt promovate, prezentate ca principalul hub de informații pentru a veni cu informații financiare împotriva diferitelor tipuri de infracțiuni și terorism. Deci e vorba de toate fluxurile ilicite uh, financiare. Din această perspectivă, includerea explicită a evaziunii Uh, fiscale a reprezentat o schimbare radicală, pentru că din punct de vedere istoric, uh, la începutul anilor 90 s-a făcut o excludere explicită a acestor chestiuni fiscale și adesea acest lucru a fost uh, interpretat ca o toleranță selectivă cu privire la tipul de infractori. Și faptul că infracțiunile fiscale au reprezentat uh, principala acțiune care duce la mm, spălare de bani a reprezentat un pas înainte. Cea de-a doua schimbare principală, un fel de schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care funcționează FIUs, este includerea um, acestor uh, infracțiuni de evaziune fiscale. Bine, acest lucru modifică logica informațiilor um, uh, financiare, pentru că în mod normal se caută originea ilicită a banilor, dar aici apar diferențe pentru că originea banilor poate să fie ilegală, dar contează modul în care um, sau originea poate să fie licită, dar modul în care sunt folosiți banii poate să fie ilicit. Deci uh, se schimbă clar um, perspectiva, trebuie să te concentrezi atât pe origine cât și pe uh, destinația banilor. Sigur, schimbarea aceasta de paradigmă nu a acceptat, uh, nu a acceptat să se includă și um, evaziunea fiscală. Deja deci s-a folosit când a fost vorba de finanțarea terorismului. E aceeași logică și acolo. Poate să fie origine legală, dar până la urmă utilizarea, destinația este una ilegală. Hai să vă menționez și impactul azi. Știm cu toții că finanțarea terorismului are un efect uh, foarte mare în ceea ce privește aparatul uh, de combatere a spălării banilor. Însă în ceea ce privește informațiile financiare e ceva discutabil. Pe de-o parte există argumentul că în numele finanțării terorismului, unitățile de informații financiare au primit uh, multe resurse financiare, noi competențe, resurse umane. Deci ni se prezintă lucrurile um, din perspectiva unei pârghi importante de combatere a terorismului. Deci se spune că această finanțare poate fi benefică pentru toate celelalte fluxuri ilicite, inclusiv evaziunea fiscală. Însă mai e și un al doilea argument. Unii sunt îngrijorați de faptul că Uh, practic, când te uiți doar la terorism, uh, nu vezi pădurea din cauza copacilor. Deci te concentrezi doar pe finanțarea terorismului în detrimentul uh, altor fenomene, cum ar fi evaziunea fiscală. Eu nu vreau să fac o comparație între importanța diferitelor uh, delicte financiare, ci vă spun doar că există această dezbatere. Oarecum există un monopol al resurselor față de un anumit delict în detrimentul altuia. Și asta ține și de evoluția Uh, unităților de informații financiare. Mult timp s-au prezentat drept agenții care combat spălarea banilor. Acum sunt, uh, se prezintă ca agenții de informații specializate folosite pentru a combate crimă organizată, evaziunea fiscală, frauda fiscală. Uh, Pentru restul, restul prezent, rest aș vrea să mă refer asupra celor trei uh, funcții clare ale unei EFI. În primul rând, analizarea de informații uh, și în al treilea rând, diseminarea acestor informații financiare, deci după culegerea de informații, analizarea așa urmează, în primul rând, colectarea de informații, culegerea de informații. Uh, Știți că materia primă e, sunt rapoartele de tranzacții financiare de la entitățile de raportare și, după cum știți, instituțiile financiare, băncile dau aceste informații, în primul rând. În marea, mare, în marea majoritate a cazurilor e vorba de rapoarte de legătură cu tranzacțiile dubioase fie că e vorba de o suspiciune de spălare de bani sau de un alt delict, deci atunci trebuie să se facă această raportare către unitățile uh, de informații financiare sau poate fi vorba și de avocați care primesc aceste informații. Entitățile de raportare sunt practic interfața față de finanțe și securitate. Ei Oferă consiliere financiară, însă nu oferă servicii de securitate sau uh, servicii de politică. De... Treaba lor uh, e legată de finanțe, nu de securitate modul în care înțeleg ei combaterea fraudei ține de acest motiv. Și referitor la activitatea noastră anterioară, pot să vă spun că instituțiile financiare au drept principal scop autoprotecția față de instituția de reglementare și nu față de delinvenți și de teroriști. Ei vor să fie, aceste instituții vor să fie văzute ca fiind uh, sigure pentru a se proteja de sancțiuni financiare, primul și în primul rând. Și aici avem o mare problemă legată de practicile de raportare și anumită raportarea defensivă. Ideea e că raportezi tranzacțiile atunci când există suspiciuni pentru a-ți uh, apăra protecția și pentru a nu uh, risca să fii perceput de instituție care nu respectă legea. Asta poate duce uneori la o supraraportare, mai ales în Marea Britanie, asta s-a văzut în studiul nostru, și care dată când au o îndoială, imediat trimit datele, doar ca să fie ei siguri. Însă există aici un uh, impact asupra activității uh, unității de informații financiare, deoarece se creează practic uh, mult zgomot pentru nimic uneori. O altă problemă legată de raportare, subraportarea. Am văzut-o mai ales în Suedia, această problemă. Se raportează doar atunci când nu există o altă opțiune decât raportarea. Deci când apare ceva în presă, uh, cu clientul tău, apare un scandal ca Panama Papers, e bine atunci raportezi ca să nu fii și tu urmărit în justiție. Și asta e valabil mai ales în ceea ce privește delictele um, fiscale. De multe ori, insul a fost că da, vrem să combatem spălarea de bani, deoarece aici sunt implicați traficanții, criminalii, organiza, crima organizată, Însă ideea nu era să incluzi aici și actori legitimi care pot recurge la astfel de activități ilegale, cum ar fi, cum ar fi frauda fiscală sau evaziunea fiscală. Deci aici problema e cum să detectezi și cum să faci o raportare defensivă în ceea ce privește evaziunea fiscală. Un al doilea element. Practicile de raportare între, <laughs> pendulează între suspiciune și praguri monetare. Referitor la suspiciune, vă pot spune că de la o țară la alta <laughs> se modifică modul în care această suspiciune e interpretată, calificată, simplă. Și în funcție de asta, raportarea e diferită de la o țară la alta și asta se vede uh, clar în raport. Câteva alte țări au și un sistem automat de raportare pe baza unor praguri monetare. Patru țări în UE au acest sistem. Să dăm un exemplu din studiu. Uh, în afara UE, în Canada, toate transferurile electronice ce depășesc suma de 10.000 de dolari sunt raportate unității de informații financiare. Deci în anul trecut, 24 de milioane de rapoarte au fost transmise. 100 de mii din cauza unor suspiciuni, restul deoarece se atinge acest prag automat. Acum, referitor la acest prag automat, se promovează mm, în uh, Canada drept măsură uh, automată de a combate frauda fiscală. Ei trebuie să raporteze aceste transferuri electronice mm, electronice deci care depășesc suma de 10.000 de dolari, direct către FIU, dar și către administrația fiscală. Deci se consideră semnificativ uh, uh, accesul la aceste informații. Acum, referitor la cea de-a doua cofuncție a unei uh, unități de informații financiare. Când se primește un raport bazat pe o bănuială sau unul la automat, cum își fac ei munca, cum transformă aceste uh, date în niște informații financiare. Și aici există mai multe modele de funcționare. Și întotdeauna se vorbește despre modelul judiciar, un model de aplicare a legii, unui poliționist sau unul administrativ. E importantă chestiunea statutului, însă să nu uităm că și aici există multe diferențe. Chiar și pentru FIUR din același model. Principala diferență se referă la accesul la bazele de date naționale și la registrele centrale, care diferă de la unitate la alta, chiar dacă ambele sunt de natură administrativă sau de aplicare a legii. Și voi reveni la accesul la bazele de date naționale și la registrele centrale atunci când vorbi despre obstacole în calea cooperării. Și a doua chestiune, opoziția între două modele. Modelul uh, analitic și modelul de mm, registru de date. În Marea Britanie există mulți actori care pot avea acces direct la baza de date a FIU, fără analiză specifică. Și în SUA e la fel. De exemplu, poliția poate face o cercetare în baza de date a, unui, a unei FIU în mod direct. În modelul analitic, lucrurile nu stau așa. Niciodată nu se oferă acces la baza de date. Partenerii ce aplică legea nu primesc decât datele uh, prelucrate din partea unității de informații financiare. Deci e diferit. Deci, ori dai accesul tuturor partenerilor, poliției, administrației fiscale, sau există această misiune specială conferită unei FIU de a analiza datele pentru a le disemina ulterior către alții. Referitor la cea de-a patra cofuncție, răspândirea de informații, deci uh, să trimiți aceste informații inteligente partenerilor pentru a combate anumite delicte. O întrebare specifică. Cine sunt clienții acestor informații financiare? Cine sunt cei care primesc produsele uh, acestei unități? Și asta diferă de la o țară la țară. În Elveția, de pildă, doar parchetul primește aceste informații. FIU-ul e un braț operativ al justiției, practic. În Canada e complet altfel. Pot trimite informațiile serviciilor de informații, poliție, administrație fiscale, și așa e și cazul în Franța și într-o oarecare măsură și în Marea Britanie. Sunt două modele diferite. Deci fie folosește asta doar în scopuri uh, de urmărire penală sau și pentru alți actori. Și un alt element cheie. Distinția între o dezvăluire proactivă și una reactivă a informațiilor. De exemplu, când primești un raport suspicios în legătură cu o tranzacție, îl analizezi și ce faci după aceea? Trimiți proactiv, direct, informațiile la, către ceilalți parteneri sau aștepți o cerere specifică din partea partenerului tău? În Canada, de pildă, sunt foarte reactivi. Sunt reactivi. Deci caută în baza de date să vadă ce anume cere partenerilor. Dacă se cer informații în legătură cu un anumit tip de delict, vor da acele informații, însă nu vor da informații în legătură cu un alt delict, deoarece nu li s-a cerut acest lucru. Uh, deci dacă niciun partener nu te întreabă nimic în legătură cu un delict fiscal, niciodată nu vei trimite nicio informație și nici nu vei căuta informațiile respective. Deci e diferită um, această atitudine reactivă sau proactivă. Acum, referitor uh, tot la diseminare, cooperarea internațională. Voi trece rapid prin aceste elemente pentru a încheia prezentarea legătură cu obstacolele. Aici vorbim de canale de comunicare. Avem un canal uh, internațional, grupul Egmont. E o organizație internațională de unități de informații financiară. Acum 152 de astfel de unități fac parte din uh, grupul la Egmont și există și un uh, site web de schimb de informații uh, pentru schimbul de informații uh, specifice în legătură cu delinvența uh, financiară, fiscală, mă scuzați. De ce se dorește această colaborare? Pentru a primi rapoarte în legătură cu tranzacțiile suspicioase și pentru a le cere altor parteneri dacă au informații sau, de exemplu, dacă primesc uh, o cerere din partea poliției sau a justiției, e bine, li se spune că trebuie să vedem, să, să urmărim ce se întâmplă cu acești bani în străinătate. Aici e, trebuie să știm că această rețea pe care au ei este foarte sofisticată și există și posibilitatea de a avea o cooperare multilaterală și nu doar bilaterală. Și voi reveni, reveni asupra acestui aspect, deoarece e esențial, mai ales atunci când vorbim despre o unitate de informații financiare în Uniunea Europeană. Și dacă îmi permiteți, voi încheia în legătură cu obstacolele. Principalul obstacol în calea cooperării acestor unități la nivel internațional, prima, lipsa de capacitate de a răspunde la cererile internaționale. Și poate două elemente, dacă îmi permiteți, pe această temă. În primul rând, unele unități de informații financiare nu pot obține informațiile direct de la entitățile de raportare dacă nu au un raport de, în, în legătură cu o tranzacție dubioasă. De exemplu, să zicem că îi se cere Marii Britanii niște informații. Marea Britanie spune, nu putem să întrebăm banca dacă are informații, deoarece nu am primit uh, o solicitare în legătură cu cazul respectiv. Uh, și asta poate fi o mare problemă. Deci dacă nu au în baza de date la nivel național uh, o întrebare în legătură cu o anumită tranzacție, nu pot să ceară intervenția acestei unități. Și de asemenea, capacitatea de reacție e diferită în funcție de delict. De exemplu, pe anumită temă, banii din droguri, de exemplu, au loc multe schimburi, însă când e vorba de evaziune fiscală, schimburile se reduc foarte mult. Și acum, în ceea ce privește diseminarea spontană în Uniunea Europeană, și asta e o chestiune uh, foarte importantă care apare și în ultima directivă. E posibil să spui că o anumită țară primește un raport în legătură cu o tranzacție suspicioasă și asta e raportat către o altă țară. Ideea ar fi să se transmită automat. Nu, asta nu se întâmplă acum. Se spune, nu e relevant pentru țara noastră, rămâne în baza de date și gata. Deci nu se diseminează în mod spontan către țara unde a avut loc acea tranzacție sau și asta mai ales când e vorba de evaziunea fiscală, ceea ce e semnificativ. Și acum, secționarea abuzivă de a folosi informațiile financiare. Vorbim mult despre imposibilitatea de a avea acces la informații. Și voi, refer, voi reveni la asta la registrele centrale, conturile bancare. Accesul la informații e, informa- e esențial aici. Unele țări schimbă informații când e vorba de delicte fiscale, să vor spune că nu puteți folosi asta în scopuri fiscale. Deci primesc informațiile să nu le pot folosi în scopul dorit și anume să uh, urmărească în justiție pe cei care săvârșesc astfel de delicte. Deci e important să se poată fi folosite aceste informații pentru combaterea evaziunii fiscale și mă voi opri aici. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte uh, interesantă. Acum ultima rundă de vorbitori și cu siguranță vom avea ocazia să abordăm chestiuni care au fost deja ridicate în discuție. Coraportorii din Comisia PANA sunt uh, rugați să intervină. Thank you, Chair, and, and also, uh, pe cofăr. For... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, și eu pentru aceste prezentări extrem de interesante. Aș dori să încep cu ultima prezentare, cu uh, FIU sunt uh, foarte importante și multe aspecte din uh, discuția noastră au fost abordate de către studiul pe care ni l-ați prezentat, însă v-aș dori să vă referiți mai în detaliu, ați identificat trei probleme majore, FIU față de autoritățile naționale și faptul că uh, diversele FIU au competențe diferite, uh, unele pot uh, supraveghea sectorul financiar, băncile, altele nu au aceste competențe. Cred că e foarte important, pentru că uh, în multe cazuri de spălare a banilor observăm că Uh, cei care fac evaziune fiscală sau uh, eludare fiscală folosesc sistemul financiar pentru a-și câștiga banii și apoi sistemul financiar pe care l-au uh, creat e foarte ușor la îndemâna celor care doresc să uh, aibă astfel de practici de comportamente. Deci am dorit să vă referiți în primul rând la un, o astfel de unitate financiară la nivel european, credeți că ar putea să soluționeze multe dintre problemele la care vă refereați, uh, contradicțiile de competențe, uh, lipsa de eficiență, uh, lacunele și așa mai departe? În urma studiului dumneavoastră, credeți că există o abordare pe care ar putea o lua Uniunea Europeană pentru a avea succes? Avem rețeaua la care vă referați dumneavoastră, dar credeți că am putea face ceva mai concret pentru am avea, pentru a avea un FIU european care să aibă și capacitatea să uh, analizeze fe- felul în care infractorii folosesc sistemele financiare pentru a-și face banii. Și apoi, în legătură cu studiul prezentat în legătură cu situația din statele membre, în calitate de raportor, eu vin și din Danemarca, mă jenează faptul că chiar danezii nu cooperează, că autoritățile daneze nu cooperează și v-aș întreba de ce, care este explicația? Cum putem rezolva uh, problema în mod mai eficient? Sigur că comisia noastră a încercat de mai multe ori, dar se pare că sau, nu pentru că nu înțelegem bine fenomenele, constatăm că nu se înțelege cât de importantă este această activitate. Deci v-aș ruga să ne expuneți de ce o țară precum Danemarca, dar și alte țări, ați folosit exemplul țării, mem- țării membre, de ce nu v-au trimis răspunsurile la timp, de ce nu au înțeles care este mandatul pe care vi l-am dat? Credeți că am putea face ceva pentru a îmbunătăți situația? Mulțumesc! Uh, e pe poate dai ceva telefoane acasă în Danemarca, ne bazăm pe tine. Mulțumesc pentru întrebare. M-aș referi la întrebarea principală care mă viza pe mine, o unitate de informații financiare europene. Eu aș spune că aveți, o aveți o astfel de unitate, aveți această rețea care ar putea fi o uh, FIU descentralizată. Poate am trecut uh, prea repede în prezentarea mea pe acest subiect, dar cu această rețea, atunci când am menționat că e bine să avem un sistem reciproc de transmitere de informații, uh, acum se poate face coroborare automată, să zicem, că o țară pune la uh, dispoziție în filtru o parte din baza de date națională și toate celelalte unități uh, de informații financiare pot uh, face o coroborare. Să spunem că Franța pune un filtru specific, un filtru tematic, de exemplu, toate rapoartele în domeniul evaziunii fiscale. Le punem la dispoziția acestei baze de date. Toată lumea are acces și dacă alți actori procedează la fel, se poate face uh, Uh, potrivirea și deci uh, se poate solicita cooperare internațională în acest domeniu. Deci trebuie să folosiți potențialul acestei uh, baze de date. Deci aveți un adevărat schimb de informații. Deocamdată nu se întâmplă așa deloc unii actori chiar sprijină acest schimb, unii sunt mai rezervați pentru că această rețea FIU Uh, se află la Europol și e o problemă pentru că se tem de faptul că s-ar putea judicializa, să zicem, uh, acest FIU, european. Trebuie revizuit mandatul Europol, Europol. Pentru că Europolul nu consideră că infracțiunile fiscale fac parte din mandatul lor. Spălarea de bani, da, dar infracțiunile fiscale nu sunt. Uh, și deci constatați acest lucru dacă vedeți cum au Uh, analizată uh, Panama Papers. Au încercat să găsească alte infracțiuni, nu cele uh, fiscale. Și când fac aceste coroborări între date, o fac în ce privește migrația ilegală. Potențialul, în orice caz, există acolo, după părerea mea, cu această rețea FIU din Europa. Îmi cer scuze că nu vă las prea mult timp la dispoziție. În ce privește Danemarca și întrebarea despre ea. Spre sfârșitul lunii martie am evidențiat uh, statele membre care au uh, avut o contribuție foarte importantă. Croația, Danemarca și Spania ne-au promis că ne vor da răspunsurile până la jumătatea lunii aprilie. E da, a, puțin depășit termenul, dar dacă ne puteți uh, a ajuta să obținem informațiile din Danemarca, vom fi cu adevărat recunoscători. Mulțumim! Trecem la celălalt coraportor, domnul Peter Jerzek. Aș dori să reamintesc vorbitorilor că cu cât uh, întrebările sunt mai scurte, cu atât avem mai mult timp la dispoziție pentru răspunsuri. Nu mă pot abține să nu fac observații de ordin general Un coleg care a plecat deja a sugerat că uh, Europa este un sistem uh, rigid, centralizat, dar ce am auzit noi auzi, aici uh, ne lasă o impresie complet diferită, că e vorba despre o organizație foarte vastă, cu o flexibilitate imensă pentru membrii săi, cel puțin în acest domeniu de care vorbim noi. Ce s-a spus în legătură cu Contribuțiile statelor membre la uh, acest studiu mă îngrijorează și, din păcate, și confirmă nivelul scăzut de cooperare din partea statelor membre cu comisia noastră. E clar că nu există dorința și și rezultatele uh, atunci când este vorba de uh, furnizarea de date sunt nesatisfăcătoare. Și se mai confirmă și faptul că abordările sunt complet diferite între statele membre în legătură cu abordarea subiectelor de care vorbim. Deci ne aflăm într-o situație cu adevărat grea. Și să sperăm că vom reuși să o corectăm întrucâtva prin uh, recomandările noastre. O întrebare cu privire la unitățile de informații financiare și cooperările cu autoritățile fiscale din statele membre. S-a spus că această cooperare e suboptimă. deci între FIU și autoritățile fiscale și alte autorități. Aș dori să știu care sunt principalele probleme, cum, cum pot fi ele depășite și avem și un exemplu de țară fruntașă care ar putea să fie eventual urmat. Mulțumim. Trei minute pentru răspunsuri. Aș dori să răspund la această întrebare legată de relația între FIU și autoritățile fiscale, pentru că a făcut obiectul analizei uh, raportului nostru. În raportul nostru am arătat uh, diverse moduri de cooperare între FIU și autoritățile fiscale. S-a vorbit despre raportarea multiplă, una dintre problemele identificate. Antonio tocmai a, a uh, prezentat acest fenomen. Deci avem acest raport de tranzacție suspecte care nu e folosit uh, uh numai de către FIU, și, ci și de alte autorități și astfel se creează confuzie când e vorba de două autorități care anchetează uh, același caz, deci uh, folosesc aceeași informație. În raportul nostru ne bazăm pe un alt raport publicat de către OCDE, care analizează modelele diverse de cooperare la nivel național între FIU și autoritățile fiscale, care ne oferă niște piste interesante în legătură cu felul în care am, bunătă- am putea îmbunătăți modelele. De exemplu, am putea avea un memorandum de înțelegere între autorități sau să numim uh, autorități de legătură de la autoritățile fiscale în FIU sau invers, dar și să promovăm schimbul de bune practici și formarea pentru uh, Uh, personalul FIU și autorităților fiscale. Există uh, modalități de a îmbunătăți funcționarea și ele figurează destul de detaliat în raport și de aceea am ținut să răspund eu la această întrebare. Antonin, nu știu dacă dorești să adaugi ceva. Da, e, cooperarea este foarte importantă între FIU și autoritățile fiscale. Se folosește întotdeauna aceeași metaforă. Înainte aveam uh, zidul chinezesc între cele două, avem acum doar zidul de la Berlin. Mm, există rezerve la acest schimb de informații și totul are de-a face și cu istoria combaterii spălării banilor. Pentru că la început era vorba doar de criminalitate organizată, de trafic. Și mentalitatea uh, legată de acești bani murdari încă persistă la FIU. E diferită situația pentru autoritățile fiscale și e greu pentru autoritățile fiscale să lucreze cu autoritățile de aplicare a legii pentru că consideră că mandatul lor este exclusiv administrativ. Deci, iată, există o problemă de mentalitate culturală uh, de a schimba informații, chiar dacă există această posibilitate. Mulțumim. Domnul Darius Rozati, numele grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru prezentările foarte interesante, pentru concluziile interesante ale studiului. Care ar fi o primă reacție a mea? E că, în mod surprinzător, există surprinzător foarte puțină armonizare între statele membre în ce privește proceduri, modele, funcționare, uh, informații, dorința de a avea schimb de informații și de a coopera între uh, unitățile de uh, informații financiare. Și această diversitate uh, afectează și cooperarea între autoritățile fiscale și FIU. Întrebarea mea este, în ce măsură, într-o astfel de situație, Comisia Europeană poate să verifice punerea în aplicare a directivei în domeniul combaterii spălării banilor? În ce măsură Comisia poate primi asigurări că statele membre îndeplinesc acest, uh, aceste norme minime în ce privește monitorizarea tranzacțiilor suspecte, prin care se pot detecta fluxurile ilicite. În acest context atât de diferit uh, legal uh, și administrativ. Și în ce măsură putem să fim siguri că această directivă e cu adevărat pusă în aplicare, astfel încât să garanteze atingerea obiectivelor acestei directive. Și mai am uh, o întrebare. Vorbeam de acest uh, peisaj foarte uh, divers și ten, tentația e să crezi că în unele, în unele țări e mai ușor decât în altele să ai un astfel de comportament fraudulos și să uh, faci evaziune fiscală. Și acest lucru e confirmat și de statisticile legate de Panama Papers. Se pare că în unele uh, țări e mai ușor decât în altele. Și dacă așa este, metodologia folosită de runda înainte de dezbateri, de a extrapola, să zicem, tranzacțiile ilicite sau banii uh, pierduți la guvet față de uh, veniturile fiscale, deci veniturile fiscale pierdute și dacă am uh, face o extrapolare la situația din alte țări, mie nu mi se pare logic. Pentru că dacă există aceste sisteme diferite, aceste instituții diferite, atunci, prin definiție, avem uh, mm, deci, o, un volum diferit de uh, venituri fiscale pierdute în uh, țări diferite. Puteți să ne explicați puțin? On the first question to, uh... La prima întrebare, lipsa de armonizare și cum putem să verificăm dacă se pune în aplicare și dacă e eficient. Și asta e altă întrebare legată de prima. Sunt mai multe aspecte aici. În primul rând să vedem dacă există conformitate, adică unitățile acestea chiar își fac uh, treaba când vine vorba de cele trei funcții de bază. Acolo poate să fie conformitate tehnică. Primiți informațiile, le analizați, da, uh, și le, le distribuiți, da. Apoi, de fapt, problemele acestea sunt legate ca și lupta împotriva lupta împotriva banilor murdari. Ce înseamnă eficiență? Păi, până la urmă, poate că e vorba de numărul de rapoarte privind tranzacțiile suspicioase. De exemplu, Regatul Unit poate spune primim 400 de mii de rapoarte de acest fel. Suntem mult mai eficienți decât dacă am primit doar 2000. Apoi autoritățile elvețiene spune și noi primim doar 2000, dar e foarte eficient pentru că distribuim, difuzăm 80% dintre acestea, deci e de bună calitate. Dar e vorba de raportare, mă rog, um, uh, ce apare în presă, sunt obligați să raporteze, deci normal că este util pentru că e legat de o punere sub acuzare. Deci, până la urmă, important este de văzut care sunt criteriile care permit identificarea eficienței. Unii spun că numărul de um, urmăriri penale, alții spun că nu, e vorba de informații. Noi suntem unități de informații, nu suntem un braț al justiției. Deci se evaluează diferit. Subiectul principal aici, dincolo de conformitatea tehnică, dacă își fac treaba propriu-zis, este să găsim o modalitate de a le înțelege activitatea și e foarte greu, pentru că acum sunt tot felul de activități, finanțarea terorismului, evaziune fiscală. Nu știu dacă putem să folosim aceleași criterii pentru a evalua tot acest lucru. E o întrebare pertinentă, dar dificilă. Și mai era o întrebare legată de metodologie, nu știu dacă doriți să răspundeți pe scurt. Fără microfon din sală. Există legături. În studiul nostru examinăm toate statele membre, însă, așa cum spunea și colegul Adinauri, vom avea o perspectivă limitată. O să ne uităm uh, la personalul, de exemplu, alocat pentru aceste unități, numărul de cazuri care au ajuns în instanță, amenziile aplicate, dar va fi greu de spus că, de exemplu, că cifra asta înseamnă că eficiența este mare sau asta înseamnă că eficiența e mică. Dar uh, nu putem să facem comparație între toate statele. Domnul Rosati, nu, eu vreau să spun altceva, că s-au făcut niște estimări ale veniturilor pierdute uh, Eh, de către bugete, pentru că nu toate statele membre au făcut raportare a acestor estimări. Deci, eh, estimările luate dintr-un eșantion de state au fost după aceea extrapolate la nivel de Uniune Europeană. Acum s-a presupus că, de fapt, aceeași, același raport de pierdere a veniturilor, dar având în vedere de complexitatea care e mare și de uh, diferențele dintre statele membre, cred că această presupunere este îndoielnică, cel puțin. Dar nu cred că este domeniul pe care îl cercetați dumneavoastră. E vorba de o de discuție separată cu cercetătorii din primul panel. Îi dau cuvântul domnului Ramon Atondo de la SND. Vă mulțumesc. O să vă vorbesc în spaniolă. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru intervenție și vreau să vă adresez trei întrebări. În primul rând, uh, legat de ce au spus colegii mei. Și domnul Rosati și uh, reprezentantul grupului ALDE au spus că sunt multe diferențe între statele noastre din Uniunea Europeană, multe facilități de creare de schimburi uh, financiare și ce impresie am eu este că în Uniunea Europeană, la Comisia Europeană, ne trebuie, ne lipsește uh, o um, unitate de monitorizare, de follow-up, de um, trece în revista tuturor um, politicilor fiscale naționale. Bun, e clar că e o chestie care nu vă vizează pe noastră direct, dar pentru noi e important pentru că ar putea să fie o recomandare din partea comisiei acestea. Trebuie să cerem comisiei să aibă o unitate prin care să controleze, să monitorizeze, să supravegheze informațiile astfel încât să se facă un schimb de informații mai uh, bun uh, și să facă o, o legătură mai bună între legislațiile noastre care sunt atât de diferite în materie fiscală. Apoi o altă întrebare. Atunci când aceste unități se referă la o administrație opacă, de aceasta secretoasă sau un paradis fiscal, o jurisdicție care nu colaborează, acestea se tem uh, mai mult de aceste fius decât de agențiile um, fiscale normale? Adică um, aceste fius primesc un răspuns, uh, să spunem, mai amplu, colab- colaborează mai bine aceste zone um, opace? Și încă o întrebare. Din experiența dumneavoastră pe partea de monitorizare a uh, banilor murdari, că 80% dintre banii pe care, care circulă în paradisurile fiscale uh, vin din infracțiuni și că doar 20% reprezintă evaziune fiscală care nu are legătură cu um, infracționalitatea? Sunt procentele acestea fezabile, raționale? Gracias. Gracias. Thanks for your, your question and your comments. Mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii. În primul rând, cât despre cooperarea acestor uh, FIUs cu aceste paradisuri fiscale sau jurisdicții opace. Sunt două scenarii aici. De exemplu, când e vorba de documentele Panama, vorbim de dificultăți în identificarea uh, beneficiarului real, a titularului, pentru că nu se poate face o trasabilitate a fluxului uh, Uh, financiar complet. Se poate face acest lucru, dar nu se poate face o potrivire între acest flux și o identitate, un nume. Deci principala problemă pentru aceste unități aceasta este. De exemplu, în Canada, forțele de aplicare a legii au probleme mari în găsi, găsirea identității unor uh, companii uh, canadiene care sunt deținute de niște companii din afară. Aceasta este problema titularilor de drept. Și o altă chestiune este mm, legată de uh, utilizarea informațiilor. Bun, informațiile sunt trimise, și, dar li se spune nu puteți să le folosiți în uh, domeniul fiscal. Au informații, dar nu le pot folosi. Deci, e o problemă esențială. Apoi menționați ceva legat de uh, aceste procente, dacă 80% vin din uh, infracționalitate și 20% din acțiuni legitime. Eu n-am făcut acest, acest exercițiu, dar există uh, Uh, lucrările lui Gabriel Zuman, care se referă la paradisurile fiscale și mm, a ajuns cam la aceleași uh, cifre cu o altă metodologie, cam 80% legături cu bani ilegali și 20% nu. Deci, cred că lucrările sale ar fi foarte uh, relevante în acest sens. Domnule Adono, aveți încă microfonul deschis. Voiam să mai spun doamnelor care ne-au uh, făcut prezentarea, că eu deja am făcut de, deja apel la guvernul uh, Spaniei și le-am spus că uh, sunt um, uh, că nu și-au îndeplinit obligația și să vină cu informațiile imediat. Vă mulțumim foarte mult pentru această inițiativă. De la ECR, uh, domnul Bentuc. Am să vorbesc germană. În primul rând, uh, o întrebare pentru doamna Șer. Dacă am înțeles bine, ați spus că în uh, cadrul uh, prezentării urma să spuneți în ce măsură statele membre li s-au oferit ocazia să furnizeze informație, dar poate că mi-a scăpat mie sau n-ați prezentat, poate puteți să reveniți asupra acestui subiect. Dacă statele membre au avut ocazia să dea informații. M-ar interesa să știu dacă statele membre au um, văzut evoluția acestui fenomen și modalități de îmbunătățire a colaborării între autoritățile fiscale și FIU sau um, cu privire la colaborarea transfrontalieră între unități de informații financiare. Că pentru mine, ca german, mie mi s-a părut că perspectiva este uh, destul de pesimistă, că s-a vorbit despre uh, zidul uh, chinezesc și zidul uh, Berlinului și poate sperăm că progresele vor fi mai bune. E vorba de informații care sunt importante pentru noi. Vrem să știm dacă există progrese sau stagnare în statele membre sau unde sunt uh, obstacole. Ați prezentat lucrurile foarte bine. Ați vorbit despre corelări, ați uh, indicat o serie de fenomene și o serie de aspecte unde e nevoie de schimbări, dar vrem să știm și care cred că autoritățile că sunt problemele principale, pentru că nu putem să le rezolvăm pe toate, așa că trebuie să facem o prioritizare să ne concentrăm pe cele care ar fi cele mai importante în acest moment. Și mă întreb dacă nu cumva există o problemă care poate să fie identificată ca fiind cea mai mare, eventual de către autoritățile fiscale, pentru că există cifre enorme legate de rapoartele privind tranzacțiile suspicioase și niciun, nicio unitate de acest fel și nicio autoritate fiscală nu poate să se ocupe de volume atât de mari. Deci, vrem să știm dacă modalitățile din prezent sunt suficiente sau uh, cum am putea să găsim informații suficiente astfel încât să putem extrage unele care să fie și relevante. Deci, m-ar interesa să facem îmbunătățiri în continuare, dar să vedem pe ce parte, mai ales pe partea aceasta de informații um, de la statele membre. Putem uh, să ne gândim, de exemplu, la indicatori um, de bază, cum ar fi, de exemplu, tranzacții um, care depășesc 10.000 de euro. De fapt, noi trebuie să le examinăm și mai mult. Nu e vorba doar de volume, trebuie să ne gândim uh, Uh, și la fluxuri, uh, de unde a pornit tranzacția. Dar uh, vreau să știm dacă există posibilități de a obține astfel de informații. Trebuie să găsim mai mult o soluție pentru partea aceasta de filtrare a datelor. Mai aveți un minut pentru răspuns. Bine atunci. Venind la posibilitatea statelor membre, dacă ar putea să vină cu mai multe informații. Deci avem uh, răspunsurile de la chestionar, asta a fost. Ca să fim clar, da. Păi ce o să facem aici? În uh, momentul când fișele de țară vor fi gata, vi le-am arătat, când le vom fi uh, finalizate, le vom transmite statelor membre Acestea vor face comentarii, vor oferi uh, informații suplimentare și, în plus, toate răspunsurile sunt uh, și pe site-ul uh, comisiei. Cumva statele membre pot să vadă ce au răspuns și altele. Și cred că în felul acesta vom dispune de cele mai... Uh, va fi un uh, impuls ca să vină cu informațiile cele mai bune disponibile. Apoi, pot să vă spun că exercițiul de cartografiere um, a fost desfășurat pentru Comisia Europeană. A fost unul din uh, ianuarie și a arătat un fel de instantaneu, o situație legată de modul în care unitățile Uh, identifică obstacolele cu care se confruntă. Deci e vorba de FIUs, pentru că e vorba de o cartografiere care a fost trimisă personalului acestor unități. Astfel, în, uh, răspunsurile furnizate chiar ne dau o imagine de ansamblu despre modul în care uh, privesc aceste unități colaborarea între ele. Vă mulțumim foarte mult. Din păcate, având în vedere constrângerile de timp, nu putem să mai continuăm acum. N-am văzut pe nimeni de la ALDE că vrea să intervină și altcineva în afară de Petrieze care deja lua cuvântul. Mai e cineva de la alte care vrea să ia cuvântul? Nu. Bun, atunci uh, cine urmează pe listă? Avem de la GUE pe cineva. A trebuit să fiu eu. Puteți să folosiți uh, uh ciocanul dacă depășesc timpul, vă rog. Prima întrebare. Ați uh, indicat, domnule Uh, cercetător că în cazul Elveției um, uh, nu se pot solicita informații suplimentare, nu se pot uh, cere rapoarte privind tranzacțiile suspicioase. Am văzut că există o serie de profesii uh, unde raportarea era destul de scăzută din partea statelor membre. Nu, se, nu s-au raportat uh, prea multe tranzacții suspecte. Ați văzut astfel de abordări părtinitoare că sunt anumite profesii care ar fi um, mai puțin um, reflectate în aceste rapoarte? Și mai aveam o întrebare simplă către Consiliu, către Comisie, câte Uh, conturi bancare au fost înghețate din cauza unor suspiciuni legate de tranzacții care ar fi uh, conectate cu finanțarea terorismului. Și am primit uh, și din partea unor bănci britanice, de exemplu, un raport care spunea că aveau destul de multe informații în acest sens, dar până la urmă ni s-a spus, dar noi știți, noi nu suntem agenție de aplicare a legii, așa că ar trebui să întrebați FIU Apoi am mers la FIU britanice și ne-au spus noi nu putem să facem acest lucru, nu ține de mm, competența noastră, ci ține de nu știu care minister au spus. Deci, ați uh, întâlnit astfel de probleme de competență care să mm, preîntâmpine un răspuns eficient, mai ales când e vorba de mm, finanțarea terorismului? Referitor la prima întrebare, sigur, multă vreme includerea profesiilor legale, de exemplu, a fost o, un aspect controversat, mai ales în Uniunea Europeană. Ce am văzut în uh, practicile de raportare este că e foarte scăzut numărul de rapoarte și e raportare defensivă, de fapt. Adică raportează atunci când n-au de ales, când clientul uh, apare în presă sau când îi sună poliția, ne trebuie informații cu privire la clientul dumneavoastră. Probabil că clientul este deja pus sub acuzare, deci sunt obligați să facă raportare. Deci doar uh, se protejează pe ei înșiși, nu contribuie deocamdată la sistem, pentru că încă mai consideră că nu e legitim din partea lor uh, nu legitim să fie incluși în acest uh, sistem antispălare de bani. Apoi, în ceea ce privește numărul de conturi uh, bancare înghețate din cauza unor legături cu finanțarea terorismului, e adevărat că nu sunt uh, um, statistici în acest sens. Avem cumva o listă a numelor cu suspecți, dar nu există liste cu numărul de conturi bancare înghețate. Nu există așadar cifre concrete, dar ce vă pot spune pe scurt este că uh, e o, o problemă destul de importantă pentru bănci să identifice și să blocheze conturile, pentru că apar probleme în primul rând de uh, modul în care pot să identifice. Au prea puține criterii de identificare. Avem o persoană pe lista neagră și trebuie să înghețăm activele. Deci aici sunt o serie de probleme în identificare, că e vorba de o legătură între listele lor și clienți și așa mai departe. Mulțumesc. Urmează doamna Eva Jolie din partea verzilor, mai nu este de față, bănesc că Sven intervine. Mulțumesc. Eva a trebuit să plece. Avea un tren către Paris, așa că iată-mă din nou. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările interesante. În primul rând, aș dori să știu dacă răspunsurile care n-au fost uh, furnizate de statele membre vor fi urmate de alte întrebări de continuare. Face parte acest lucru din exercițiul dumneavoastră? Pentru că dacă nu, trebuie să facem noi asta ca să avem um, o imagine clară despre ce răspunsuri uh, n-au fost trimise ca să îi urmărim, să-i tot hărțuim cu scrisori să ne răspundă ulterior. Apoi, în ceea ce privește schimbul de informații între unitățile de informații financiare, vă mulțumesc foarte mult. Noastră considerați că aceste FIUs au mers dincolo de ceea ce se prevede în legislație um, pe partea de refuz în a coopera? Deci credeți că au fost încălcări uh, ale legii sau proastă administrare? Și M-a interesat uh, ce explicați cu privire la definițiile diferite, dacă frauda fiscală reprezintă uh, o încălcare uh, penală, dacă este o infracțiune principală care duce la spălare de bani și, de asemenea, am uh, constatat că există limite în cooperarea juridică uh, atunci când e vorba de amploarea fraudei fiscale. Deci ați putea să ne dați cifre cu privire uh, la definiție. Când frauda fiscală este considerată a fi infracțiune uh, penală. Care sunt pragurile? De exemplu, în Luxemburg uh, sunt 200.000 uh, de euro și în cea mai mare parte a cazurilor nu se poate dovedi că s-a făcut fraudă în acest sens și deci cu Luxemburg nu acordă cooperare juridică. Și pe partea de spălare de bani, când e vorba de tranzacții suspecte, raportarea acestora. Vedeți vreo logică în faptul că dacă se creează companii offshore, um, acest lucru nu reprezintă în sine o suspiciune și că n-ar trebui să ducă la un raport privind tranzacțiile suspecte? Mulțumesc! Um, first with... Mulțumesc! În primul rând, referitor la obstrucționare ilegală a FIU, în ceea ce privește cooperarea internațională. Asta e o problemă mm, juridică. Deoarece la nivel național trebuie să schimbe uh, informații cu alți parteneri, însă la nivel internațional ar trebui, dar nu e o obligație. Asta depinde de acordurile făcute. Deci, din acest punct de vedere, nu are cum să fie ilegal, există posibilitatea de a spune da sau nu, deci la nivel internațional. Însă se fac și abuzuri. Am văzut-o în timpul prezentării studiului și în Europa. Da, și în Europa. Unii pot spune că nu vor să coopereze deoarece e vorba de informații sensibile, că se dorește protejarea, de exemplu, anumitor personalități politice. Deci există clar uh, momente când se abuzează. Uneori răspund și spun că nu știu. Sau pot spune că da, suntem la curent și punct. În ceea ce privește companiile offshore, dacă acestea pot uh, lansa, practic, duce la suspiciune. Da, există o legătură între risc și suspiciune. Companiile offshore reprezintă un risc înalt. Asta înseamnă însă că vor fi monitorizate mult mai mult, vor fi mult mai controlate de bănci, de exemplu, în mod normal. Dar asta nu înseamnă că sunt suspicioase per se. Deci există legătura cu riscul, cu o supraveghere uh, uh, suplimentară, însă nu neapărat cu suspiciune. Nu există legătura. Uh, vi s un răspuns la toate întrebările. Ca să vă răspund la prima întrebare, în legătură cu follow-up-ul pe care încercăm să-l avem cu statele membre. Odată ce vor fi date toate fișele astea de pe ecran, le vom transmite din nou statelor membre chestionarul, dacă vor să mai adauge informații și, bineînțeles, dacă există întrebări suplimentare, le vom adresa statelor membre. Și secretariatul ne reamintește permanent că trebuie obținute aceste date și oricum și dumneavoastră veți fi uh, disponibil pentru întrebări din partea noastră. Următorul vorbitor, domnul David Corbin din partea FTD. Mulțumesc. Stimați colegi, da, trebuie combătută delinvența, e ceva necesar și valoros. Însă dacă vorbim de statul de drept, și intimitatea oamenilor și prezumția de, nino- de nevinovăție sunt cele și mai importante. În Marea Britanie ești nevinovat până când se dovedește că ești uh, vinovat. În codul napoleonic e cu totul altfel. Se presupune că ești vinovat și trebuie să demonstrezi contrarul. Mă îngrijorează lipsa de intimitate. Asta s-ar putea uh, duce la rezultate nedorite, cum ar fi relocarea indivizilor sau a corporațiilor în zone cu un regim de reglementare mai prietenos. Nu putem combate economia gri sau neagră astfel. Dacă noi culegem și TVA și um, asta la un nivel uh, minim uh, impus de UE de 15%, deci dacă avem și TVA și taxă pe corporații, atunci e normal că mulți vor să evite plătirea de impozite. E clar ar fi bine să simplificăm și modul de plătire a taxelor. Acest sistem de raportare complicat nu simplifică lucrurile. Se tot vorbește despre terorism, însă parcă trăim în lumea lui George Orwell și orice, George Orwell și orice scuză e numai bună ca să îți bagi nasul în viața privată a oamenilor. Vă mulțumesc pentru comentarii. Problema legată de intimitate, da, e o poveste lungă asta. Poate că și în ceea ce vește instituțiile financiare, aici era legătura uh, cu um, secretul bancar, care de multe ori evitau să participe la acțiunile de combatere a fraudei fiscale, deoarece încălcau uh, secretul bancar în legătură cu clienții lor. Din 1991 încoace lucrurile s-au schimbat. Există intimitate, confidențialitate financiară pentru client, însă în niște limite și există posibilitatea de a raporta atunci când există o suspiciune. Înțeleg că e o problemă asta, protejarea intimității, însă asta ține și de faptul că s-a luat o decizie la un moment dat. Da, într-adevăr, intimitatea trebuie protejată, însă până în momentul în care există suspiciunea legată de comiterea unui delict financiar. Da, aici e clar relația între supraveghere și intimitate. E un drept democratic. E nu trebuie să se vadă exact ce faci tu cu bani, să se vadă ce faci cu banii tăi. Da, birocrații pot cauza probleme financiare și cum spuneam, în jurisdicția Napo- care e sub codul napoleonic e exact pe dos. Deci la noi există prezumția de nevinovăție. Sistemul dumneavoastră e complet nedemocratic. Deci cum adică să confiști, să pui uh, sechestru pe banii oamenilor, pur și simplu? Trebuie păstrată libertatea și uh, intimitatea individului. Asta contează cel mai mult și asta n-ați înțeles și de aia noi părăsim Uniunea Europeană. Un scurt comentariu. Da, există două chestiuni. Una legată de lista neagră sau de înghețarea unui activ. Ați mai menționat un lucru, intimitate, dreptul la confidențialitate. Și revenim la începutul conversației. Îi mulțumesc Comisiei eh, Pana. Eh, care e problema? Trebuie să vedem pe unde merg uh, banii, vedem pe unde merg banii, însă nu reușim să facem legătura cu anumite nume. Și dacă te întorci la ideea de mm, confidențialitate și secret bancar, uh, e clar că atunci dacă te oprești, dacă ești blocat de această limită și dacă nu reușești să pui un nume pe frauda aia financiară, e clar că avem o problemă. Uh, asta e cealaltă parte a poveștii. Uh, to defend the interest. Vă reamintesc că noi apărăm interesele celor care lucrează din greu și își plătesc taxele, nu a celor care nu o fac. Și Panama Papers au scos la iveală că Există bani obținuți din uh, traficul și prostituția copiilor și din alte surse ilegale pe care nu ne uh, dorim să le încurajăm. Acum, din partea NEV nu cred că e nimeni aici. Deci eu v-aș sugera să trecem la PPE. Nimeni nu mi-a indicat că dorește să ia cuvântul. E cineva de la PP aici? Nu se pare. Ar fi cazul atunci putem încheia fericiți. Însă înainte de a încheia, propun să le dau cuvântul coraportorilor pentru câteva comentarii de încheiere foarte subținte, dacă își doresc, bineînțeles. Ai ceva de spus, Iepe? I'll do very brief because I think um, again uh, the interesting part is also to follow up with member states and uh, we Studiile au fost foarte interesante și în orice caz, trebuie să le digerăm, să vedem cum putem aborda subiectul cooperării în comisia noastră. Deci e un mesaj pe care l-aș desprinde. Și în dezbaterile pe care le-am avut, uh, am avut uh, sugestii foarte interesante. Vom folosi contribuțiile din aceste studii. Mulțumim. Peter. Mulțumesc. Fabio, aș dori să mulțumesc colegilor pentru prezentări. Am făcut câteva observații de ordin general în legătură cu situația din statele membre. Ca și alți colegi, deci vom acorda uh, atenția necesară tuturor acestor aspecte în raport și în recomandări. Mulțumesc! Atunci, vă pot transmite ultimele informații. Săptămâna viitoare mai avem o reuniune, în 2 mai, la ora 15, vor fi prezentate rezultatele a trei studii suplimentare, tot așa ca să ne dea de gândit. Două se referă la rolul uh, intermediarilor, precum consilierii, uh, juriștii și băncilor, și apoi uh, un alt studiu se referă la teritoriile de peste mări, care sunt legăture de statele membre Danemarca, Franța, țările de jos și Regatul Unit. Aș dori să mulțumesc participanților la această reuniune pentru contribuții. Uh, aș dori să mulțumesc în primul rând cercetătorilor și apoi, bineînțeles, personalului din partea grupurilor politice care ne onorează cu prezența, au avut răbdare, la fel ca și uh, eurodeputații. Drum bun, dacă vă întoarceți acasă, mulțumesc uh, secretariatului, președinte le mulțumește și interpreților, mulțumim și noi. Nu avem nimic la chestiuni diverse, deci încheiem aici.